Bonjour, madame la vice-présidente. Bună ziua, doamnă vicepreședinte, domnule vicepreședinte. La séance est reprise. Reluăm ședința. Je vous l'avais laissé entendre ce matin. După cum v-am sugerat azi dimineață, acum vă aduc la cunoștință ce decizii au fost luate la coordonatori la reuniunea de azi dimineață. Am avut un schimb de opinii privind planul de plăți, care este și punctul 9 de pe ordinea de zi de la reuniunea de astăzi. Și am um, căzut de acord asupra unui proiect de scrisoare adresată Comisiei, transmisă va fi doamne Calvinio, pe care o salut și uh, doamna Calvinio trebuie să fie foarte atentă la planul de plăți, pentru că noi dorim niște evaluări nu doar uh, bazate pe uh, sumele restante din operațiunile 2007-2013 din capitolul coeziune, ci uh, pe toate rubricile 2007-2013 și 2014 și mai departe. și am dorit și o previziune realistă pentru o perioadă care nu se termină în 2016, pentru că totul ne dă de înțeles că uh, suma de 21 de miliarde uh, rămasă pentru 2015 și după aceea va ajunge la un sold de facturi neplătite uh, mai mare și după aceea. A doua hotărâre se referă la notificările primite pe 24 aprilie și 4 mai de la Comisia Europeană, care ne uh, anunță că intenționează să recruteze consilieri speciali și uh, va trebui să avem un schimb de opinii în conformitate cu articolul relevant din uh, regimul aplicabil la alți agenți ai comunității europene. În descrierea posturilor Uh, din descrierea Apostolilor, reiese că noi trebuie să uh, că noi am avea nevoie de um, completări, pentru că ni se pare că textul este prea laconic ca să ne pronunțăm. Reluăm de unde ne-am uh, întrerupt azi dimineață și anume examinarea bugetului rectificativ numărul 3 la bugetul general 2015 și îi dau cuvântul raportoarei noastre, Eider Gardiazabal. Dacă se poate, aș prefera să prezinte comisia întâi bugetele rectificative. Alors c'est Madame Calvino qui va présenter. Atunci doamna Calvino va prezenta uh, bugetul rectificativ 3. Doamna director, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec la engleză. Primul proiect de buget rectificativ pe care îl discutăm astăzi se referă la uh, uh, bilanțul pentru exercițiul financiar 2014. După cum știți, se face în fiecare an după ce se închid conturile pe anul anterior. Și ar putea fi util să clarificăm că faptul că există un excedent uh, nu înseamnă că am fi putut să cheltuim mai mulți bani anul trecut, în 2014. De fapt, capacitatea de a plăti a Comisiei uh, Europene are două limite. În primul rând, uh, disponibilitățile de uh, bani lichizi pe care le avem lunar, ceea ce depinde de resursele proprii pe care le primim de la statele membre. Sunt unele luni ale anului în care lichiditățile nu sunt suficiente și deci capacitatea noastră de plată este limitată. De obicei e vorba de primele luni ale anului. Dar există și o a doua limită care nu este determinată de uh, banii lichizi din conturi, ci de um, creditele de uh, plată autorizate de autoritatea bugetară, Parlament și Consiliu. În 2014, autoritatea bugetară a aprobat un buget cu o sumă maximă de credite de plată. Faptul că am avut venituri suplimentare nu a uh, permis instituțiilor să cheltuiască mai mult decât ce se autorizase. Și sunt două elemente în acest excedent. În primul rând, este vorba de plățile care, dintr-un motiv sau altul, nu au putut fi executate înainte de sfârșitul anului. Merită menționat că, deși am primit uh, proiectul de buget rectificativ uh, adoptat foarte târziu în decembrie anul trecut, o sumă foarte mare, de fapt milioane de plăți și 4 miliarde de euro au fost uh, plătiți în ultimele săptămâni ale anului și bugetul a fost executat aproape integral atunci. Partea de cheltuiele a excedentului este extrem de mare, de mică, mă scuzați, este cea mai mică din ultimii ani există un component al excedentului foarte important care este reprezentat de veniturile suplimentare care au intrat la bugetul european de la ultimul proiect de buget rectificativ până acum, cel mai importante elemente fiind uh, amenziile și dobânzile. Și există și un element care derivă din resurse proprii tradiționale mai mari decât se aștepta și un alt element vine din cursul de schimb al euro. Date fiind toate acestea, avem un excedent de 1,43 de miliarde, majoritatea proveniți din venituri suplimentare, care în conformitate cu regulamentul financiar ar trebui uh, bugetizați anul acesta pentru a intra în partea de venituri a bugetului. Și vă stau la dispoziție cu alte detalii dacă mai aveți întrebări. Și așteptăm cu nerăbdare o adoptare rapidă, fără modificări, pentru acest proiect de buget rectificativ și simultan am propus încă unul referitor la cheltuieli. Vreți să vorbesc și despre acela acum? Poate pe scurt doar să vă explic. Domnul președinte, vă invit să continuați, doamnă directoră generală. Așadar, în același timp avem astăzi pe ordinea de zi și bugetul rectificativ numărul 4, care se referă la propunerea de mobilizare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, ajutor în valoare de 66,5 uh, milioane de euro pentru Bulgaria, România și Italia pentru catastrofele naturale din 2014. După cum vă amintiți, e vorba de inundații care au afectat 130 de mii de persoane au trebuit să fie evacuate toate aceste persoane și infrastructura publică și clădirile au avut de suferit. Aceste fonduri au fost dedicate refacerii infrastructurii și a serviciilor și de asemenea finanțării de operațiuni de salvare și au acoperit și unele din costurile de curățare în zonele afectate de catastrofe. Sperăm că și acesta va fi adoptat rapid, fără amendamente. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, doamnă director general. Doamna Gardia Zabal. Muchas gracias, presidente, y, y por supuesto eh, quiero empezar dando la... Mulțumesc, domnule președinte, și încă de la bun început aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestor două bugete rectificative și am cerut uh, Comisiei să facă o prezentare foarte didactică, mai ales în ceea ce privește proiectul uh, bugetul rectificativ numărul 3, pentru că acolo a existat un surplus și de multe ori există o confuzie între angajamente de plată, între creditele de plată și la finalul anului întotdeauna avem o problemă și uh, se spune că, între ghilimele, trebuie returnate anumite fonduri către statele membre. De aceea am dorit ca acest lucru să fie clarificat, să știm exact despre ce vorbim. Însă, asta nu înseamnă că Parlamentul European, ca de obicei, în momentul în care vorbim despre bugetul de rectificativ și e vorba de un surplus, asta nu înseamnă că nu ne bucurăm. Ba, ne bucurăm. Presupunem că aceste sume, acest surplus, ar putea fi eventual returnat către statele membre. Iar bugetul rectificativ, care uh, are un surplus, vine de multe ori însoțit de alte proiecte de bugete rectificative care poate au un deficit. Și atunci, uh, de aceea am cerut să fie prezentate aceste două proiecte de buget împreună, așa cel puțin am propus eu comisiei noastre. Nu pentru că acestea ar fi direct legate unele de altele, ci pentru că știm că la Consiliu avem un problemă, o problemă de interpretare a acordului referitor la cadrul financiar, o problemă de interpretare și anume ce anume trebuie să se întâmple în acest caz cu fondul de solidaritate. Uh, care de fapt reprezintă aici bugetul rectificativ numărul 4 și Comisia ca și Parlamentul consideră că e vorba de bani, sume care sunt peste pragurile fixate uh, pentru plăți. Și de aceea, acesta înseamnă că în momentul în care aprobăm bugetul rectificativ numărul 4, cerem Consiliului să vină în acest caz cu 66 de milioane de euro pentru a putea rambursa statele membre care au fost uh, afectate în acest caz de inundații. Deci, e vorba de un caz destul de specific, de compensare, aș spune chiar din partea Consiliului. E adevărat că e vorba de 66 de milioane de euro, însă acestea trebuie să fie uh, găsite la nivel de Consiliu și nu știu cum anume se poate face acest lucru, am în vedere cifrele pe care, de care dispunem acum și evident știm că e întotdeauna o ceartă care există, întotdeauna uh, uh, divergență de interpretare. Deja știm că anul trecut, pentru uh, bugetul 2015, a trebuit să lăsăm două bugete rectificative, plățile pentru aceste două bugete rectificative să fie lăsate în seama Fondului de Solidaritate pentru 2015 și să sperăm că vom reuși să ajungem împreună cu Consiliul în acord cât mai repede cu putință n-ar trebui să reprezinte o problemă acceptarea acestor două proiecte de buget rectificativ, așa cum au fost ele prezentate, însă, în continuare, ar trebui ca să se țină seama de propunerea făcută de Parlamentul European și anume că de fondul de solidaritate, de solidaritate este un instrument special care are nevoie de sume proaspete. Mulțumesc. Merci, Madame Gardia Zabal. Mulțumesc, doamnă Gardia Zabal. Cine dorește să ia cuvântul? un Eu aș avea un comentariu, dacă îmi permiteți. Am scuzat scuzați, domnul Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, pentru că și eu sunt raportor la decizia privind mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru inundațiile din România, Bulgaria și Italia. Și aș dori să spun uh, și eu că susțin pe deplin uh, poziția exprimată de raportoarea Eider, Eider Zabal, adică sper și eu ca fondurile mobilizate prin uh, fondul de solidaritate să fie fonduri proaspete și nu bani realocați. Pentru mine este o chestiune de principiu să respectăm poziția exprimată anterior de Parlament în repetate rânduri, și anume că instrumentele speciale uh, sunt în afara plafoanelor bugetului european și în acest sens sper ca decizia din acest proiect de buget rectificativ să nu aibă legătură cu procedura bugetară 2016, așa cum s-a întâmplat anul trecut când uh, proiectele de buget rectificative privind fondul de solidaritate au fost adoptate în același timp cu bugetul. O astfel de situație ar duce la o întârziere în adoptarea proiectului de buget rectificativ și ar uh, crea întârzieri în privința transferului uh, banilor către beneficiari. Cred că trebuie să fie foarte clar acest lucru și să ne uh, menținem poziția și anume să spunem că aceste sume sunt în afara plafoanelor. Merci, monsieur... Mulțumesc, domnul Doenano. Da, sigur că susțin poziția doamnei Gardia Zabal. Mă întreb uh, de ce uh, punem atâtea întrebări când e vine vorba de bani pentru colectivități. Avem un buget, îl executăm și ce nu se cheltuiește se reportează, nu? Eu mă întreb ce este cu această practică? Să nu cheltuiești tot bugetul și să faci în așa fel încât statul să recupereze bugetul. Cred că uh, e vorba de bani europeni și banii ar trebui să rămână la Europa. Nu, no, nu. No. Monsieur Novak. Mulțumesc, domnul Novakov. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че поне статистиката, що се отнася до България. Mulțumesc. Dragi colegi, în ceea ce privește Bulgaria, statisticile sunt suficient de clare. Pagubele ajung la aproximativ 80 de milioane de euro și cea mai mare parte a ajutorului de urgență va fi destinată um, reparării infrastructurii, iar restul de bani vor fi folosiți pentru aprovizionarea cu apă, pentru rețeaua de uh, aprovizionare cu apă. Dar uh, mai există ceva care depășește cifrele. 700 de familii au fost afectate, din, familii dintr-una din cele mai sărace zone ale Europei. Cred că vă puteți imagina astfel de locuri cum este orașul Orșovița și Uh, și uh, Mizia. Uh, sperăm că banii vor ajunge la acești oameni cât mai rapid, pentru că cea mai bună asistență este cea care ajunge cel mai rapid la cei care au nevoie de ea. De aceea sperăm ca acest dosar să fie anticipat, să fie adoptat cât mai rapid, pentru că mă gândesc la situația din aceste regiuni. Mulțumesc! Bun. Vom uh, închide aici acest schimb de opinii. Poate să întrebăm din nou pe doamna Calvinio următorul lucru. E adevărat că avem o discuție intensă, am avut o discuție intensă la sfârșitul lui 2014 ca să obținem 4 miliarde 800 de milioane de uh, plăți suplimentare autorizate. Și în fond acest uh, această sumă de 1 miliard 430 de mii parcă ne arată că n-am obținut 4 milioane 800 de mii, ci 3 miliarde de 5. Pentru că la sfârșitul anului am lăsat 1 miliard 350 de milioane deoparte, care, bani care s-au întors în buzunarele statelor. E ca și cum am fost puțin păcăliți, nu? poate că nu judec corect, dar e destul de tentant să ne gândim așa. Doamna Gardia Zaval. Tocmai, exact la asta mă, mă gândeam și eu. E drept că e un pic înșelător. Dar, acum să nu reproșăm statelor membre ceea ce nu au făcut. Eu cred că e vorba de un concept destul de complicat, mai ales când e vorba de 25 uh, de miliarde de facturi neplătite, nu? Uh, Însă acest lucru funcționează, știm cum funcționează de altfel în fiecare stat membru, spre exemplu în Spania. Există anumite sume și la sfârșitul anului faci calcule și vezi dacă ai plătit sau dacă mai trebuie să mai plătești. Uh, cam așa se întâmplă și aici, fac o paralelă. Statele membre avansează niște sume pentru bugetul european și fac niște estimări, niște evaluări Ulterior, există diferențe, pentru că, eu știu, taxele vamale au fost diferite și așa mai departe. Și atunci, ajustarea aceasta a bugetului este diferența care trebuie să fie plătită înspre sau de către statele membre. Și atunci, dacă un stat membru spune, da, uitați, noi am pus uh, suma respectivă uh, pe masa europeană, dar avem atâtea facturi, atunci e clar că există un sold care trebuie să fie plătit. Și asta se face prin uh, regulamentul financiar. De aceea noi trebuie să fim în măsură să îl modificăm. Dar e adevărat că acest lucru servește pentru a ajunge cât mai rapid la un acord cu statele membre. Dacă există un excedent de peste un miliard în uh, bugetul european și dacă aceste 66 de milioane nu sunt plătite din, și sunt luate din fondul de solidaritate, e clar că atunci conturile nu sunt foarte juste. Și e clar că acest supliment care există, acest surplus care există la finalul anului trebuie re, returnat. Dar E adevărat ce spunea domnule președinte, că uitați, rămân bani la sfârșitul anului și până la urmă, de fapt, aceștia nu sunt utilizați așa cum ar fi trebuit. Uh, da, așa e. Alors, bien sûr, il n'est pas question. Sigur, nu se pune problema întârzierii lichidării acestor sume destinate compensării dezastrelor uh, care au avut loc în Bulgaria, în Italia și în România, după cum spuneau uh, domnul Novakov și domnul Mureșan. Mm. Dar, evident, cele 66 de milioane ar putea fi asociate cu acel 1 uh, miliard 350, uh, 1 miliard 435. Uh, Dar vorbeam de dimineață despre finanțarea Fondului European pentru Investiții Strategice. Este Uh, adevărat că 1 miliard 435 de uh, milioane pot fi suficienți fără să trebuiască să sacrificăm facilitatea Connecting Europe și Orizont 2020. Iată, domnul Albricht. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi vorbi în poloneză. După cum văd eu lucrurile, în asemenea situații, avem întotdeauna două abordări diferite. Pe de o parte, vrem să acționăm logic. E un lucru greu de explicat politicienilor sau cetățenilor. Plățile ar trebui să fie făcute, dar momentan nu pot fi făcute. Pare logic. Dar, pe de altă parte, există anumite proceduri care trebuie respectate eu am solicitat uh, comisarului, nu știu dacă doamna raportor se poate ocupa, dar uh, întreaga problemă se referă la plafoane. Plafoanele sunt joase și dacă și în acest caz nu avem posibilitatea să cheltuim fondurile suplimentare, chiar dacă ele există. Ele trebuie folosite altfel din cauza restricțiilor existente. Acest mesaj ar trebui Uh, transmis tuturor. Acestea sunt consecințele faptului că plafoanele sunt joase. Asta se întâmplă în practică. Acesta este un impact practic. Nu este doar o structură teoretică. Prin urmare, situația este una ilogică. Avem bani, dar nu ne plătim datoriile pentru că plafoanele sunt prea joase. Deci, totul se reduce la plafoane și acesta va fi unul dintre cele mai importante subiecte în cadrul revizuirii uh, codrului, uh, cadrului financiar multianual. Statele membre vor dori să reducă plafoanele și vom reveni la aceeași probleme. Cu cât ele sunt mai joase, cu atât mai limitate sunt posibilitățile de a cheltui banii, ceea ce este foarte important. Căutăm surse de finanțare, dar după aceea sursele sunt prea scăzute uh, și este un cerc vicios. Domnul Maragal, spune președintele, vă rog. De, Da, foarte pe scurt, domnule președinte doar pentru am exprimat sprijinul față de ceea ce spunea doamna raportor Gardia Zabal. Și am discutat și cu doamna Calvinio, am ascultat-o pe doamna Calvinio și, într-adevăr, am dat o explicație foarte pedagogică și foarte clară. Dar surplusurile nu vin din cauza faptului că nu a existat capacitatea de, cheltuială, de a cheltui sumele disponibile, ci au existat diferite îngrădiri, diferite limite. Și atunci, poate că ar trebui să se facă o mai bună estimare a cifrelor în mod sistematic, în mod anual, în așa fel încât, așa cum spunea și doamna Cartea Zabal, să ajungem la o clarificare. Dacă ajustarea se face întotdeauna în funcție de calculele făcute de către statele membre, atunci facem un fel de dezbatere inutilă, o discuție inutilă, fără niciun fel de posibilitate de a aplica niște criterii care să fie obiective pentru a, a ști exact cum anume stă situația cu aceste plăți sau uh, sumele ce trebuie în continuare plătite. Pentru că dacă ne uităm la garanțiile uh, planului Juncker pentru EFSI, uh, acestea trebuie să fie luate în considerare în momentul în care negociem aceste cifre. Apoi, un alt aspect. Am înțeles că 1435 de milioane, 1 uh, miliard 435 de milioane ar trebui în principiu să fie disponibile și că anumite sume ar trebui să fie replătite către statele membre. Dar uh, poate că ar fi mai bine să avem, eu știu, eventual niște detalii suplimentare pe acest subiect. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că nu mai solicită nimeni cuvântul, așa că o să, rog, o să-i dau cuvântul doamnei Calvinio ca să ne spună cum vede ea uh, o bună reorientare a acestui excedent uh, și finanțarea acestui fond de solidaritate. Eh, Mulțumesc frumos, domnule președinte. Aș dori să eh, îmi exprim trei idei pentru a răspunde diverselor eh, chestiuni aduse în discuție de onorații deputați. Mai întâi, trebuie să spun că suntem foarte de acord cu aceia dintre dumneavoastră care au subliniat nevoia um, accelerării mobilizării fondului de solidaritate. Trebuie să fie un instrument de reacție rapidă și, prin urmare, considerăm că trebuie activat pe parcursul anului și, pe cât se poate, ar trebui să evităm introducerea sa uh, într-un pachet uh, cu negocierile pentru anul următor, așa cum s-a întâmplat data trecută. Deci sunt de acord cu doamna Gardia Sapal și cu toți dintre care au subliniat faptul că acest buget ar trebui tratat uh, special și de aceea el ar trebui să fie peste plafoanele CFM. În al doilea rând, atunci când discutăm finanțarea altor tipuri de cheltuieli, inclusiv FC, la care ați făcut uh, referire atât noastră cât și alți deputați, nu vorbim despre instrumente speciale, ci despre programe care au fost incluse în plafoanele CFM și de oriunde am luat banii, uh, plafoanele plata ale CFM sunt acolo. Cred că asta vrea să spună domnul Olbricht că plafonul total pentru întreaga perioadă a fost stabilit și, prin urmare, nu putem inventa resurse diferite din nimic este necesară o uh, redistribuire din diverse uh, alte părți ale bugetului în uh, limitele plafoanelor. De fapt, veniturile și excedentele nu au nicio legătură, din nou, cu capacitatea de a cheltui a EPSI sau a programelor cum este Horizont 2020 după cum spuneam anterior, sumele totale plătite uh, de, în fiecare an sunt determinate de creditele de plată, nu doar de disponibilitățile de numerar pe care le avem în conturile Uniunii Europene. Și astfel ajung la cea de-a treia idee, și anume întrebarea foarte pertinentă pusă de domnul Maragal. Într-adevăr, an de an, trebuie să facem ajustări vis-a-vis -vis de venituri. Încercăm să facem, uh, să estimăm totul cât se poate de bine, dar unele estimări nu pot fi făcute, pur și simplu. Avem venituri pro extra din uh, veniturile, resursele proprii tradiționale. De ce? Nu am făcut o analiză, dar speculez acum. Poate pentru că importurile în Uniunea Europeană au crescut sau poate pentru că valoarea acestor importuri au crescut și a, a crescut și atunci și uh, veniturile uh, vamale au crescut. Uh, în unii ani ele depășesc estimările noastre, în alții sunt subestimări. Un al doilea uh, element are uh, de face cu deprecierea euro, ceea ce nu am fi putut estima cu un an înainte. Al treilea element se referă la amenzi. Și aveți dreptate. Sumele pe care le-am primit în ultimii ani au depășit ceea ce noi am integrat în buget. Dar este un domeniu unde eu v-aș ruga să fiți atenți, să nu fiți prea ambițioși, pentru că dacă uh, în buget introducem o valoare mai mare a amenzilor, acest lucru nu ar însemna decât că solicităm mai puține resurse ale statelor membre. Dacă greșim, ar însemna că uh, vom cere statelor membre să contribuie cu sume mai mari în timpul anului bugetar, ceea ce politic vorbind probabil că este mai complicat și aș spune că nu este bine nici pentru gestionarea bugetelor naționale. De aceea avem o abordare um, atentă și cred că așa trebuie să și și facem. Atunci când am solicitat statelor membre să contribuie cu mai mult decât a fost nevoie pentru implementarea bugetului, acest lucru a fost, aceste sume au fost uh, rambursate așa cum ar și trebui și trebuie să fim foarte atenți atunci când uh, bugetăm sau estimăm uh, resursele proprii tradiționale sau alte venituri, cum ar fi amenziile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gardia Zabal, nu mai aveți nimic de adăugat, înțeleg. Prin urmare, vă confirm că putem continua acest uh, schimb uh, de uh, opinii. Amendamentele trebuie depuse până în 5 iunie. Data limită de analiză este 23 iunie și aceste două bugete uh, rectificative vor, fi, vor putea fi uh, prezentate în plenar în uh, iulie. Într-adevăr, trebuie să cunoaștem poziția Consiliului. Deci, doamna Calvinio, se va asigura că uh, Consiliul se va pronunța în termen. Oricum există uh, urgență pentru uh, termenele care așteaptă plata. Trec acum la mobilizarea Fondului de Solidaritate, dar acesta vine ca și consecința a ceea ce s-a întâmplat și dau cuvântul raportorului domnul Siegfried Mureșan. Domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, spuneam uh, anterior, uh, când am discutat despre bugetul rectificativ, care este poziția mea în acest sens, sens și despre faptul că nelegarea proiectului de buget rectificativ cu ceea ce se va întâmpla anul viitor ne va permite să acționăm mai devreme în proces. O să mă opresc aici deocamdată. Din câte știu, schimbul de opinii uh, pe baza proiectului de raport urmează să aibă loc. Nu avem încă proiectul de raport. Și atunci, uh, în 26 mai, la următoarea întâlnire, va avea loc schimbul de opinii și propun ca atunci să uh, discutăm în detaliu. În cazul acesta, nu văd pe nimeni să se împotrivească domnului uh, uh, Mureșan, pe care îi mulțumesc, și vă propun să discutăm despre planul de plăți. Planul de plăți, care este unul, una dintre preocupările noastre, care ne-a preocupat foarte mult la sfârșitul anului trecut și a um, um, umbrit cumva dezbaterea privind bugetul pe 2015. Am uh, reușit să ajungem la un acord uh, cu Consiliul cu un angajament foarte ferm din partea acestuia și din partea Comisiei de a ne pune la dispoziție un plan de plăți, adică niște previziuni realiste cu privire la încasarea veniturilor Uh, arătându-ne care este valoarea sumelor neplătite la sfârșitul anului. De asemenea, în concluzii, am reținut principiul conform căruia trebuie să convenim asupra sumei suportabile, rezonabile a facturilor neplătite. Acest lucru nu s-a întâmplat și atunci uh, tot facem schimb de documente cu uh, comisia, am primit de curând un proiect de text, dar nu mi se vorbește decât uh, despre ceea ce rămâne de plată pentru perioada 2007-2013 și ni s-a spus că cel mai probabil la sfârșitul anului 2016 nu vor mai fi decât 2 miliarde. Acest lucru este adevărat doar pentru fondurile de coeziune, dar există și alte capitole și acest lucru nu ține seama de programele angajate de la 1 ianuarie 2014 chiar dacă a, fost, uh, a trebuit reportate 21 de miliarde pentru că nu s-a ajuns la un acord între statele vizate și comisie, și apoi mai există și acest mecanism destul de comod care uh, spune că atâta vreme cât un uh, angajament uh, nu este complet finalizat, Comisia păstrează 5% din sumă și plata acestui procent uh, poate fi reportată în timp fără uh, Um, niciun prejudiciu. Deci, documentele pe care le-am văzut până acum sunt uh, documente cu mare valoare literară, dar noi suntem comisia uh, bugete. Am vrea tabele în care să vedem foarte clar care este situația sumelor și am convenit împreună cu coordonatorii de dimineață să-i transmit doamnei Jompieva o scrisoare în care să-i solicit uh, niște precizări clare și uh, comunicarea acestor precizări condiționează într-un fel viitoarea noastră reuniune de trialog în perspectiva unei reuniuni interinstituționale la sfârșitul lunii mai. Însă, în spiritul comisiei noastre, nu este vorba Nu este vorba despre o operațiune așa de formă, ci am vrea să fim informați clar, să știm care sunt riscurile pentru a lua măsuri ca să evităm această acumulare de sume neplătite care să discrediteze autoritatea Uniunii Europene. Suntem de acord. Am reușit să transpun cât de cât nu vrea nimeni să ia cuvântul. Oricum, ceea ce trebuie să evităm este ca la sfârșitul anului 2015 să ne ă, trezim cu aceeași problemă și să nu putem discuta ă, liber despre bugetul pe 2016. Ă, Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. N-ar trebui să avem această discuție. Angajamentele pe care ni le-am uh, asumat trebuie uh, respectate. Plățile vin ca o consecință logică a angajamentelor. Deci nu ar trebui să discutăm despre asta. Nu ar trebui să dezbatem lucruri care sunt evidente și să ne preocupe lucruri care sunt absolut firești. Este o rușine pentru instituții fiindcă le subminează credibilitatea și generează lipsă de încredere în instituțiile europene. Și dacă cerem tuturor să uh, facă plățile la timp și așa cum trebuie, este destul de ciudat pentru noi să nu ne respectăm uh, obligațiile, punând în pericol per, uh, întregi proiecte se creează o impresie negativă la nivelul cetățenilor. Oamenii o să spună, oamenii așa nu fac decât să ne ceară bani în plus, iar dacă plățile uh, sunt uh, mai scăzute, trebuie să modificăm bugetele și atunci oamenii o să zică, bun, iarăși, uite, cer mai mulți bani. Uh, și noi tot ce facem este să. tot ce ne dorim este ca datorile existente să fie plătite, ca angajamentele să fie respectate. Trebuie să creăm sisteme de prevenire ca să nu mai depășim niciodată nivelul uh, sustenabil de uh, plăți neefectuate și, desigur, trebuie să definim această cifră. Dar există și o parte pozitivă a lucrurilor. Consiliul uh, autorizează cheltuieli uh, bugetare și apoi le execută. Acest lucru arată că politicile noastre sunt reușite. Asta în ciuda faptului că se întâmplă adesea ca Consiliul să autorizeze aceste cheltuieli și speră să nu se întâmple. Dar, uh, de fapt, ele se întâmplă, ceea ce e un lucru bun, dar înseamnă că trebuie să vină și plățile. De aceea spun, nu e nevoie de această discuție. Este o problemă politică ce trebuie soluționată și ar trebui să fie doar una tehnică, ușor de rezolvat iar noi ar trebui să discutăm lucruri de interes pentru cetățeni. Aceasta este prioritatea noastră, iar pentru 2016 prioritatea este ocuparea, antreprenoriatul, solidaritatea internă și externă și asigurarea securității la nivelul Uniunii Europene. Acestea sunt adevăratele obiective și lucrurile care îi preocupă pe cetățenii noștri și care ar trebui să ne preocupe și pe noi. Nu ar trebui să ne pierdem timpul cu genul acesta de chestiuni. Mulțumesc. Domnul Durano, vă rog un document aussi vide. Mulțumesc. Faptul că ni se prezintă un document atât de lipsit de conținut, asta e ceva așa inacceptabil. Eu, eu, au existat niște angajamente care au fost luate și acestea se traduc în cifre. Și restul e doar vorbărie nu știu, e o atitudine inacceptabilă. Sunt absolut de acord cu cele spuse de colegi anterior. Nu putem continua să lucrăm așa. Dacă vom continua așa, atunci nu o să mai uh, vorbim despre un proiect european peste 5 ani, pentru că dacă Europa nu e în stare să găsească un sistem viabil de uh, fonduri proprii și că de fiecare dată se confruntă cu această problemă, păi atunci eu cred că a venit momentul să ne punem semne de întrebare. Eu sunt un european uh, foarte convins și optimist, așa că vreau să continuăm. Mulțumesc, care cuvântul domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Uh, pred niekoľkými mesiacmi Mulțumesc. Uh, spoločné zasadnutie s národnými parlamentami a boli tu poslanci parlamentov z Francúzska, zo Španielska, ktorí súčasne sú aj starostami primátormi vo svojich štátoch a oni nám vtedy hovorili, že roky nedostávajú zaplatené faktúry za zrealizované uh, projekty. De an de zile facturile nu sunt plătite. A fost, nescuzate, a fost o problemă cu interpretarea, dar s-a rezolvat. Si. Păi. Pred niekoľkými mesiacmi sme mali de a, acum câteva luni am avut aici o întâlnire cu reprezentanți din parlamentele naționale. Au fost printre ei deputați din Spania și din Franța, care sunt în același timp și primari în orașele lor. Și uh, au spus că de ani de zile nu și-au primit uh, plățile pentru facturi. Și unii primari din uh, țara mea sunt cu adevărat descurajați și spun că nu, um, nu primesc niciun fel de fonduri europene, nici nu mai cer bani din fonduri europene pentru că au foarte mari probleme cu ele. Am întrebat de mai multe ori uh, dacă nu s-ar putea face analize, am cerut să se facă o analiză, să se vadă realmente care sunt consecințele faptului că facturile nu sunt plătite. În unele cazuri, trebuie folosite în loc fonduri de la bugetele naționale, însă în unele țări nu există astfel de soluții, astfel de posibilități și ar trebui să știm mai bine care sunt consecințele acestor întârzieri de plată. Statele trebuie să știe că sunt tocmai primarilor, spitalelor, școlile care au probleme din cauza acestor arierate de plată. Așadar, este foarte important să primim o analiză mai exactă, să vedem uh, ce se întâmplă în practică din cauza acestor facturi neplătite. Mulțumesc. Si, Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Manca. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Poate eventual doamna Calvino o să poată să ne confirme. A, domnul Margal, doriți să interveniți? Și mai rapidamente, solo... Foarte pe scurt, doar două aspecte pentru a întări mesajul uh, transmis adinar de colegi și pentru a adăuga și două întrebări. Uh, foarte pe scurt. Ne aflăm aici în prezența unei informații insuficiente. Trebuie să știm în continuare și până în decembrie 2014 trebuie să știm exact care a fost situația, cum stau lucrurile. Apoi, avem o problemă, nu doar pentru până la finalul anului 2016, ci poate chiar până la finalul acestui mandat, nu? Cu aceste facturi neplătite. Și atunci, cum rezolvăm? Pentru că atunci, dacă nu apar uh, Uh, apar tot felul de discuții uh, uh, referitor la felul în care va trebui în 2015 sau 2016 să, să, să, să reducem în mod spectaculos acest volum de facturi neplătite și cum anume se va face acest lucru în acești ani. Și la final, o ultimă întrebare, aș spune mai degrabă filozofică. Cine finanțează pe cine? Ce se întâmplă cu statele membre? Aceste cifre de facturi neplătite care intervin, mai ales într-o situație de criză economică, de fapt reprezintă o datorie pe care Uniunea Europeană o are față de cetățenii europeni. Nu? Uniunea Europeană nu e o bancă, nu e o instituție financiară. Cetățenii știu foarte bine că Uniunea Europeană are anumite îndatoriri. Și dacă uh, nu ne achităm de aceste îndatoriri, e clar că cetățenii nu vor mai fi în măsură să beneficieze de serviciile la care au dreptul, nu? Mulțumesc. Madame Calvino. Președintele, mulțumesc. Doamna Calvino. Vă pot ruga eventual să interveniți, să ne prezentați părerea dumneavoastră despre subiectul de dezbaterilor noastre și anume felul în care se va pune la punct un plan de plăți, de șalonare plăților și eventual un conținut mai substanțial în ceea ce privește textul comisiei. Et c'est l'objet d'une lettre que și de altfel, e și, e și subiectul unei scrisori pe care doamna Gheorgheva o să primească curând. Okay, well, um, I'm a bit disappointed because actually we... Să știți că sunt un pic dezamăgită pentru că noi am făcut eforturi mari încercând să punem la punct acest plan de plăți, să utilizăm toate informațiile pe care le avem, să dăm un mesaj foarte clar uh, și să fim total transparenți și pedagogici și didactici, în așa fel încât să plecăm de la indicatori și să vedem care a fost situația de plăți pentru diferitele capitole. Obiectivul nostru prin acest plan de plăți era să avem o imagine clară a situației la finalul anului 2014 și să avem o perspectivă de viitor pentru 2015 și 2016 pentru a răspunde mandatului care ne-a fost încredințat de către autoritatea bugetară la finalul anului trecut și uh, ne-am referit la perioada trecută de programare și anume eliminarea acestei, uh, eliminarea acestor întârzieri de plăți, acestor sume neplătite. Evident, noi o să încercăm să completăm această informație cu mare drag. Acum, nici nu vreau să crea, creez uh, așa niște, niște speranțe deșarte, Uh, în acest sens. Un al doilea aspect. În momentul în care ne uităm la plăți, ne uităm la angajamente, având în vedere natura multianuală a bugetului, uh, bugetului european, și având în vedere și structura acest programelor, structura plăților, cu o etapă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți finale, lucru care este foarte specific pentru politicile de coeziune și, în mod cinstit, sincer, capitolul 1B, fond de coeziune, este poate uh, uh, suma cea mai importantă în întregul cadru financiar multianual. Și acolo apar cele mai mari probleme când vorbim de credite și plăți. E bine, natura multianuală a bugetului, spuneam, duce la o structură ciclică a bugetului. Deci, pe durata acestui an și anului următor, dacă bugetele sunt suficiente, putem face față acestor restanțe din perioada precedentă de programare. Acum, noile programe se află în momentul de față în perioada de lansare, într-o perioadă foarte uh, timpurie. Încă nu am reușit să finalizăm analiza programelor din partea tuturor statelor membre și în principiu acestea trebuie să fie aprobate anul acesta, după care va interveni fluxul de prefinanțare. Însă, pentru a ști încă de pe acum impactul acestor plăți asupra bugetului și a plăților în general, va depinde de fapt acest lucru și despre ritmul de execuție a bugetelor de, din partea statelor membre. Și, sincer, în momentul de față este absolut imposibil să știm dacă aceste plăți vor interveni uh, și se vor, uh, vor fi necesare în 2020, în 2018, în 2000, în 2000 cât. Uh, nu știm cum anume va arăta profilul acesta în următoarea perioadă de programare. De aceea e foarte greu să faci o previziune pentru plățile 2015-2016. Noi am făcut eforturile necesare, ne-am îmbunătățit tehnicile de analiză, însă depindem foarte mult și de statele membre. Și nu știu, nu pot să vă spun încă de pe acum care va fi ritmul de implementare. Putem fi foarte optimiști sau foarte pesimiști. Sunt diferite elemente care intervin. Unele sunt de natură politică, altele sunt de natură direct operațională, la fața locului, pe teren. Altele sunt uh, depind de realitatea la nivel național, de capacitatea de cofinanțare și de capacitatea administrativă de implementare. De aceea, nu putem decât să subliniem încă o dată că va exista o evoluție ciclică a plăților în întreaga perioadă și pe măsură ce plățile sunt uh, realizate, acestea se vor înscrie în uh, cadrul financiar și în uh, planul de uh, plăți prevăzut. Cel de-al treia comentariu se referă la întregul proces și pașii următori. Noi ne-am gândit că cel mai bine ar fi este să încercăm să izolăm această discuție a plăților și a recuperării restanțelor factorilor neplătite și să separăm asta de negocierile bugetului pentru 2016. Și Ideea este să avem ca cele două, ca cele două autorități bugetare să ajungă la un acord în ceea ce privește diagnosticul și în ceea ce privește analiza. Deci, plecând de la ceea ce am uh, cunoscut ca și situația anul trecut, să facem o pronosticare a plăților pe viitor, dacă ca principiu. De aceea am pregătit un proiect de declarație comună și dacă cele două instituții sunt de acord sau doresc eventual să introducă anumite amendamente, foarte bine atunci să avem o bază de lucru, ca să avem măcar un punct de vedere comun referitor la problemă și cum anume aceasta poate fi rezolvată. Și dacă nu, avem nevoie de un angajament din partea celor două instituții pentru a fi în măsură să ajungem la niște cifre și pentru a veni concret cu un plan pentru 2016. De aceea vă încurajez să eventual să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, să ne uh, spuneți ce neîndumeriri aveți, dar cred că asta ar putea să fie o eventuală poziție prin intermediul acestei declarații comune, în așa fel încât să putem să lansăm negocierile pentru 2016 într-un climat mai senin și mai, pro, mai rodnic. Uh, am uitat să spun că în planul de plăți nu numai ne-am referit la fondul de coeziune, capitolul 1B, ci am încercat de asemenea să vedem și celelalte capitole. 1A și 4 care, dacă nu mă înșel, domnul Fernandez a menționat, nu adineori, care într-adevăr au avut de suferit din lipsa de credite de plată și au suferit în mod diferențiat. Indicatorii pe care noi am utilizat s-au referit la aceste restanțe și plăți neefectuate sau la dobânzile pe care a trebuit să le plătim direct către beneficiari din cauza faptului că plățile au fost efectuate cu întârziere de către comisie. Și am uh, încercat să introducem acest lucru în planul de plăți. Acum noi am vrea să facem o propunere pentru 2016 și evident ulterior 2017 care să ne permită să restabilim în mod corect pe calea cea bună aceste capitole, în așa fel încât să nu mai avem aceste probleme și în alte domenii. Am pus la dispoziția noastră toate informațiile de care dispunem. Acum, dacă noastră doriți mai multe informații referitor la indicatorii pe care am utilizat și așa mai departe, suntem gata să vi le furnizăm. Mulțumesc! Merci, madame. Președintele, mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul domnului Albrecht, aș dori să spun că, din punctul nostru de vedere, nu am vrut să ne limităm cu prea, diagnosticul și prognoza doar pentru 2015-2016. Nu, noi vrem să fim într-o situație în care avem vizibilitate maximă și în care suntem în măsură să prevedem un pic. Da, ne-a spus că bugetul e plurianual, că nu știm ce se va întâmpla. Da, dar nu se poate continua așa, nu? Trebuie să ajungem împreună cu statele membre la niște prevederi care să ne permită să facem o programare a operațiunilor în așa fel încât să avem o idee cam ce și cum, care sunt termenele pentru cererile de plată, în așa fel încât fiecare partener să-și asume răspunderile ce revin, fără de care vom fi la cheremul unor acumulări uh, subite de facturi neplătite. Iar acest lucru trebuie să fie transpus sub forma unui contract, nu? Ca să știm exact cine participă, cine parte activă la aceste contracte nu? Ca să știm exact. Da, dacă se pune întrebarea respectivă, eu știu cine, cine plătește, apoi o să plătim când o să avem banii sau când se plătește. Vom plăti când vom avea fonduri. Nu, asta nu se mai poate. Deci cele două autorități bugetare să se pună de acord. Asta, da, nu e nicio problemă, am putea. Însă ceea ce se întâmplă este că de multe ori, când discutăm cu cealaltă autoritate bugetară, discutăm cu un purtător de cuvânt, mandatul a fost fixat la Ecofin și ca și cum am vorbit, eu știu, nu știu, singuri. Acum 15 zile a avut loc un seminar între diferiții miniștri de finanțe și delegația Comisiei pentru bugete. A, mai iertați, domnul Albrecht, vă rog. Mulțumesc. Da, cred că aș avea o observație și o întrebare. Observație. Cred că este important pentru comisia noastră, dar e important și pentru comisia regii. Dacă solicitările nu sunt onorate, și dacă sunt întârzieri de plată, atunci întrebarea este cine așteaptă banii aia, nu? Uh, din punct de vedere politic e foarte important, pentru că autoritățile plătesc către beneficiari finali. Spre exemplu, pot fi anumite uh, instanțe, cum ar fi, spre exemplu, Ministerul de Finanțe chiar. Și deci, până la urmă, sunt penalizați de propria lor politică a propriilor lor guverne. Deci, asta nu poate, nu ar trebui să aibă o influență directă asupra beneficiarului final, pentru că dacă există o schimbare de politică, aceasta ar afecta ulterior uh, uh, uh beneficiarul final, pentru că banii nu sunt disponibili foarte rapid. De aia cred eu că e foarte important să punem niște întrebări simple, gen cine este beneficiarul final, cine este autoritatea de plată. Apoi, s-a eh, vorbit de o reducere cu 20 de miliarde, cu 24 și cu încă două. Acum eu am o întrebare. Și ce ne facem dacă apare din nou un volum de facturi neplătite? Atunci o să fie încă două pentru volumul eh, suplimentar și atunci ajungem la cât? Ar trebui să avem X din vechile facturi plus Y din noile facturi. Asta e problema, nu? Domnul președinte, da, e clar că reducem din facturile vechi, dar uh, în continuare avem facturi noi, care și astea trebuie plătite, nu? Madame Calvini opină. Yes, thank you very much. Uh, uh, two... Da, mulțumesc foarte mult. Încă două comentarii referitor la aceste întrebări și anume cine are de suferit. Noi ceea ce am încercat să facem anul trecut uh, tocmai pentru că uh, nu am avut credite de plată, am încercat să, să ajungem la niște daune minime, la un prejudiciu minim. Și am încercat să avem o metodă de management de plată care să ne poată indica către fiecare direcție generală un anumit număr de priorități. Să încercăm să prioritizăm plățile. Spre exemplu, am indicat că prioritatea ar fi să asigurăm continuitatea anumitor programe, să diminuăm uh, daunele asupra economiei reale, deci plățile către IMM-uri sunt prioritare comparativ cu plățile către uh, uh către uh, uh, întreprinderi mai mari. Apoi, uh, am prioritizat de asemenea și plățile către firmele uh, private comparativ cu instituții și entități administrative de stat în așa fel încât să nu afectăm beneficiarul final, ceea ce explică faptul că uh, costul final la bugetul european, după cum veți vedea când vom veni cu raportul anual, până la urmă, de fapt, în materie de dobânzi și uh, penalități, întârzieri de plată, a fost destul de mic, pentru că am încercat să ajungem totuși să, la o situație în care plățile sunt efectuate în așa fel încât să nu uh, prejudicem beneficiarul final. Acum, statele membre fac plățile către beneficiarul final în funcție de diferite reguli. Unii fac plăți în avans, alții nu și asupra acestor elemente noi nu avem niciun fel de autoritate. Un al doilea aspect. În ceea ce ne privește pe noi, plățile directe, avem dreptul să facem o astfel de prioritizare în așa fel încât să ne asigurăm că există o continuitate și o minimizare a riscurilor și că nu vom avea un prejudiciu irreversibil asupra economiei reale sau asupra beneficiarului final. Și pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, dacă vorbim despre facturi vechi sau facturi noi, deci noi datorii, ca să zic așa, noi aici, de fapt, ne ocupăm de facturi care se referă la perioada de programare precedentă. Acum, în ce privește noua perioadă de programare, noile programe vor fi lansate de pe anul acesta. 2016 va fi anul de început și 2017, deja atunci programele se află cu, la viteza optimă de croazieră. Și deci, noi trebuie să prevedem lucrurile pentru bugetul 2016. Acum poate o să vă dezvălui ceva care încă nu a fost analizat uh, la colegiul de comisari. Dar vreau să vă spun că vom prevedea în buget acele sume care să ne permită să facem față nevoilor pentru noile programe, în așa fel încât să nu se creeze niciun fel de restanțe de facturi neplătite pentru 2016. Deci vom avea acele credite de care sunt necesare pentru a acoperi noile nevoi pentru 2016. Și aici e punctul la care vreau să mă refer. E greu să faci o prevedere, o previziune pentru după 2016, pentru că ce se va întâmpla în 2016, acest lucru va depinde de ritmul de implementare din partea statelor membre. Dacă acestea sunt rapide, atunci 2017 va fi un an uh, foarte uh, Uh, animat. Dacă nu, atunci uh, vor exista uh, alte sume ce vor trebui să fie angajate. Așa că aici nu vorbim de de, de facturi noi, ci doar de facturi vechi din perioada de programare precedentă. Și vom face în așa fel încât să nu mai creăm încă o nouă situație de facturi neplătite pentru noua perioadă de programare. Mulțumesc! E donc? Bun. Haideți, deci, să încercăm să introducem o responsabilizare a statelor membre și a actorilor care trebuie să-și ia angajamente privind o uh, scadență ca să nu se acumuleze mai multe operațiuni simultan. Pentru că e clar că atunci nu ar fi uh, capabile să facă față plăților. Sau statele trebuie să fie consecvente și să prevadă plăți corespunzătoare, ceea ce nu fac deocamdată. Domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea un exemplu o țară plătește, să spunem, bani primarilor și aceeași țară nu plătește uh, bani la bugetul european. Este un ciclu. Poate că am putea să vedem mai bine aceste lucruri. Eu cred că ar trebui să analizăm mai bine acest domeniu. Cine, cui, ce trebuie să plătească și care sunt cauzele căror lucruri. Je pense qu'il y aurait un travail. Eu cred că ar fi interesantă această muncă. Nu știu cum merg lucrurile în fiecare stat membru, dar eu văd cum se petrec lucrurile în statul unde sunt eu ales. Am scris tuturor președinților de regiuni pentru a, pentru a urmări aceste operațiuni de plată. Și o singură regiune mi-a răspuns cu oarecare precizie. Ceilalți mi-au lăsat impresia că bat un pic câmpii foarte adesea, adică regiunea face o prefinanțare. Deci ar fi interesante niște misiuni de control împreună cu aleșii din uh, camerele naționale ca să știm uh, ce se întâmplă cu aceste fonduri și să verificăm că se aplică suficientă rigurozitate în uh, efectuarea acestor operațiuni. Pentru că eu cred că este și un mod de a apropia Europa de cetățeni și de teritorii. Monsieur Delano, Oui, c'était le... Domnul Donano, voiam să spun că fenomenul nu e nou. N-ați fost cumva președinte de regiune? Ba da, tocmai acum 10 ani am fost președintele unei regiuni și am avut această dificultate. Și anume ca fondurile faptul că fondurile europene soseau cu mare întârziere și noi am decis atunci să facem prefinanțări. Multe regiuni procedează așa, au prefinanțat toate operațiunile, dar nu acesta este rolul regiunilor. Regiunile nu trebuie să o facă pe bancherii. Colectivitățile și destinatarii finali trebuie să-și poată duce la bun sfârșit uh, proiectele. Cred că trebuie să găsim alte sisteme să se creeze o tehnică ca să se evite aceste uh, uh, arierate aceste întârzieri, pentru că atunci când treci de la o perioadă la alta, de șase ani sau de șapte ani, de fiecare dată se uh, pierde teren. Eu am fost președinte de regiune un an, un an de zile nu se întâmplă nimic. Pentru că nu s-au, uh, nu s-au încheiat proiectele vechi și nu poți nici să începi proiecte noi. Deci e o mare problemă de organizare și de calendar. Bun, cred că ne oprim aici în ceea ce privește acest uh, plan de plăți. Foarte adesea uh, e foarte importantă rezolvarea plăților uh, din urmă. Doamna Calvinio, cred că e important să cădem de acord pe o sumă durabilă, rezonabilă, în ceea ce privește facturile neplătite. Bun, cred că următoarea noastră reuniune va fi pasionantă. Haideți să ne oprim aici. Trecem la comunicare și uh, vreau să mulțumesc reprezentantului Bay, director al Departamentului pentru Tranzacții Speciale, și de asemenea mulțumesc și domnului Bucard Schmidt de la Comisie, care este director în funcție la Direcția Generală ECFIN-L. Știți că a fost creat un uh, proiect pilot pentru a se permite emiterea de obligațiuni de proiect cu susținere de la bugetul Uniunii Europene. Această operațiune a fost făcută până în 31 decembrie 2014 și vreau să mulțumesc invitațiilor pentru că au venit să ne prezinte această operațiune, să ne spună cum au mers lucrurile și îi dau cuvântul domnului Nick Janet. Si, si vous avez un autre ordre à nous proposer, je... Dacă vreți să luați cuvântul în altă ordine, cum doriți. Da, sunt Bucar Schmidt și cred că am să încep eu din partea comisiei. Am venit uh, cu prezentarea la dumneavoastră. Eu voi face prima parte și colegul meu, Nick Genet, de la BEI, va prezenta a doua parte a raportului nostru. Venim astăzi ca să vă dăm uh, acest uh, raport bianual referitor la uh, obligațiunile de proiect. Am pregătit acest PowerPoint ca să vă prezentăm fundalul uh, acestei chestiuni pe pagina 2. Avem uh, Aici am arătat cum am dorit să acoperim lacunele de investiții prin um, obligațiunile noastre. Am vrut să vedem dacă merg investițiile în infrastructură, să vedem cum am procedat. Obiectivul este să mărim ratingul uh, da, creditelor pentru proiecte cu susținerea BEI ca să oferim o um, uh, protecție de risc și uh, BEI este, susținut la rândul, BEI este susținută la rândul ei de uh, bugetul european. Aici este prima protecție de risc și sigur că intervenția BEI a fost uh, și uh, destinată creării de reputație pentru aceste obligațiuni de proiect, ca ele să se uh, impună ca o clasă de uh, active de investiții în infrastructură. Vedeți aici domeniile unde am uh, aplicat obligațiunile, transportul, energia, internetul în banda largă. De la bugetul european am avut până la 230 de milioane de uh, euro pentru finanțarea acestei prime pierderi pentru BEI, iar BEI și-a uh, realizat uh, ameliorarea creditelor printr-o varietate de instrumente financiare pentru ca obligațiunile să uh, capete un rating suficient de mare încât să fie eligibile pentru investiții din sectorul privat. După cum bine ați spus, perioada de aprobare s-a încheiat în decembrie 2014, iar proiectele aprobate vor fi semnate în cursul anului acestuia și al anului viitor, pentru că uh, după cum vă puteți da seama, e vorba de documentații destul de complexe. Mai departe, pe lângă raportarea semestrială pe care vă prezentăm astăzi, mai avem și un raport în formă scrisă. E vorba de raportul anual privind instrumentele financiare în conformitate cu articolul 140 din regulamentul financiar. Am avut și un raport interimar în 2013 și o evaluare externă interimară a inițiativei publicată în iunie 2014, care este disponibilă public. La ora actuală ce comandăm o evaluare finală, sperăm ca până la sfârșitul acestui an să vă putem oferi evaluarea finală a a ă, fazei pilot a inițiativei obligațiunilor de proiect, ca să vedem ce fel de inițiative mai pot fi uh, dezvoltate aici. de când a fost lansată această inițiativă, contextul uh, politic a evoluat. Cred că știți foarte bine despre ce este vorba. Comisia noastră e una dintre cele două comisii responsabile pe fond în ceea ce privește planul de investiții al președintelui Juncker. Investițiile au devenit o prioritate centrală pentru Uniunea Europeană, ceea ce a uh, dus la apariția planului președintelui Juncker, EFSI și inițiativele asociate, cum ar fi hub-ul de consiliere și portalul de proiecte de investiții. Însă, lucrurile nu se opresc aici. Avem și mai multe în contextul Uniunii Piețelor de Capital pentru a ameliora reglementarea prudențială, Vreau să subliniez că EOPA analizează la ora actuală clasa de active uh, respectivă pentru a revizui modul în care sunt acestea tratate în uh, solvabilitate 2 și probabil că vom avea rezultatul în iunie anul curent. De asemenea, la nivel european s-a uh, crescut nivelul de investiții, s-a constatat o creștere a investițiilor la nivel mondial. La G20 și la OCDE se derulează de asemenea lucrări pentru ca infrastructura să fie recunoscută ca o uh, clasă cu um, caracteristici distincte și de asemenea să se colecteze date privind proiectele de investiții pe termen lung, ca acestea să fie mai accesibile pentru investitorii instituționali și deci uh, ca nu doar fondurile publice să contribuie la aceste finanțări, ci și fondurile private. Trec acum la evoluțiile de piață. 2014 a fost un an record pentru uh, activitatea finanțării de proiecte. În același timp, băncile au avut un apetit crescut pentru creditele pe termen lung, dar uh, cererea este destul de slabă pentru că activitatea este suficient, insuficientă. De asemenea, fluxul de uh, tranzacții este destul de mic în anumite state La sfârșitul părții mele din prezentare aș vrea să vă arăt un grafic care subliniază ce am spus eu cu privire la creșterea uh, pe plan european a investițiilor în proiecte. În 2012 am avut punctul cel mai scăzut, apoi uh, aceste investiții au crescut considerabil. Dacă vă uitați la linia roșie, și a crescut din 2012, așadar cererea de uh, obligațiuni de proiect și de emitere de obligațiuni de proiect a crescut semnificativ în Europa și credem că acest lucru este uh, provocat și de inițiativa obligațiunilor de proiect care a oferit o credibilitate mult mai mare acestei clase de active și în același timp finanțări infrastructurii. Și acum cuvântul colegului de la PEI. Mulțumesc foarte mult, Bucard. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici astăzi ca să vă vorbesc despre ce am făcut în cadrul inițiativei obligațiunilor de proiect. Este mult mai satisfăcător să uh, vă vorbesc acum despre ce s-a făcut decât uh, atunci când veneam aici la începutul inițiativei și vă spuneam ce urmează să se facă. Dar avem realizări concrete și mă bucur să vi le prezint astăzi. În primul rând, în ceea ce privește numărul de tranzacții încheiate folosind bugetul Uniunii, s-au încheiat patru tranzacții până acum în faza pilot. În primul rând, în Regatul Unit, operatorul de transmisie offshore, Greater Gabbard, un proiect care conectează o mare unitate eoliană de pe coastele, din lagul coastelor Regatului Unit cu rețeaua electrică. Apoi, autostrada A11 din Belgia. În al treilea rând, prima finanțare de către piețele de capital a uh, infrastructurii de bandă largă, e vorba de proiectul Action din Franța, și apoi o tranzacție, încă o tranzacție care a beneficiat de bugetul UE, autostrada A7 din Germania. Este un proiect important pentru că demonstrează valoarea acestui uh, instrument în țări din întreaga Uniune, de la statele cu rating mai mic până la cele cu ratingul cel mai mare. În plus, tehnologia financiară și instrumentele de ameliorare a creditului care stă la baza acestei inițiative de obligațiuni de proiect a fost folosit de BEI la două tranzacții care nu au beneficiat de contribuție de la bugetul european. Și asta pur și simplu pentru că suma disponibilă pentru proiecte energetice fusese folosită complet de proiectul Greater Gabbard, primul dintre proiecte. Deci e vorba de proiectul uh, Castor Gas Storage din Spania, care a fost uh, apoi uh, reintrodus în proprietatea publică după mai multe evenimente seismice care au dus la o suspendare a facilității de stocare. Și mai recent, Gwent Imor Ofto din Regatul Unit, iarăși, iarăși un proiect care face legătura între un parc eolian offshore cu rețeaua națională din Regatul Unit. Pe lângă aceste utilizări ale instrumentelor de ameliorare de credit, am avut investiții cam de 4,38 de miliarde în întreaga Europa. S-au emis obligațiuni în valoare de 3,4 miliarde, ceea ce a uh, dus la folosirea a, ă, uh, 290, a 562 de milioane uh, acoperite din obligațiunile de proiect, din care 293 de milioane bani de la bugetul european. Și foarte important, avem uh, pregătite foarte multe proiecte pentru 2015 și 2016 Până la sfârșitul lui 2016 avem timp să încheiem proiectele aprobate de Consiliul Director al BEI până la sfârșitul anului trecut și acea linie de proiecte arată foarte bine. Sper, deci, ca data viitoare, dacă ne mai invitați să mai vorbim despre inițiativă încă o dată, vom avea mai multe culori pe acest grafic. Noi anticipăm că în cursul acestor proiecte vom încheia operațiuni și în Italia, Irlanda și țările de jos, care se vor adăuga la cele din Franța, Regatul Unit, Belgia, Spania și Germania. În ceea ce privește rezultatele, ce s-a realizat până acum, aș vrea să pun accentul pe trei realizări principale până acum. În primul rând, inițiativa obligațiunilor de proiect a contribuit fără îndoială la reapariția finanțării de pe piețele de capital pentru uh, proiecte de infrastructură pe termen lung în Europa. Ceea ce s-a văzut clar pe slide-ul uh, domnului Schmidt și este clar că obligațiunile de proiect au jucat un rol cheie aici. În al doilea rând, instrumentul financiar de ameliorare a creditului deci această tehnologie finan financiară care susține această inițiativă și-a dovedit eficiența pentru că s-a ajuns la niveluri uh, la fel de mari cum se anticipase, va chiar mai mari decât se anticipase la început și apoi suntem exact pe uh, calea dorită în ceea ce privește uh, proiectele Uh, și anume doream să încheiem între 5 și 7 tranzacții până la sfârșitul 2016 și suntem foarte aproape să le și încheiem. Mai departe, ce se întâmplă? Avem două evoluții ce pot fi anticipate. În primul rând, se va încheia evaluarea externă acestui proiect în cadrul um, mecanismului Conectarea Europei, care um, se va referi la cele trei sectoare acoperite de mecanism și putem anticipa că utilizarea acestei tehnologii financiare în planul de investiții pentru Europa, așa numitul plan Juncker, uh, va fi foarte pozitivă și aici intră mult mai multe sectoare decât cele care au fost acoperite în faza pilot. În cele din urmă, ca scurt rezumat, ce lecții am învățat până acum? Instrumentul care a fost uh, aplicat a creat avantaje clare pentru autoritățile publice pe plan financiar și a contribuit într-un mod foarte pozitiv la crearea de uh, forme de finanțare alternative pe termen lung, alternative la bănci și creditele bancare. În al doilea rând, unul din principalele mesaje pe care le-am primit de la comunitatea investitorilor în mod repetat, este că astfel s-a strânit apetitul pentru finanțare uh, și risc în infrastructură. Investitorii cer din, din când în când o uh, mai bună previzibilitate a planurilor de investiții și mai multă transparență și sigur că asta se și reflectă în unele dintre concluziile care au fost uh, subliniate și uh, pentru planul de investiții pentru Europa. În cele din urmă aș dori să spun că Lăsând la o parte uh, acest lucru, e foarte important ca autoritățile de achiziții publice din întreaga Europa să își structureze achizițiile publice și să le gestioneze în așa fel încât să se faciliteze accesul la aceste proiecte printr-o finanțare instituțională pe termen lung și finanțare privată mai general. Este un mesaj care corespunde cu uh, analiza care stă la baza planului de investiții pentru Europa. Cu voia dumneavoastră, domnule președinte, am să mă opresc aici și uh, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și ale colegilor. Mulțumesc! Merci, messieurs, pour cette... Mulțumesc, stimate domn, pentru prezentare. Vă rog să ne reamintiți uh, ce înseamnă asta pentru bugetul Uniunii Europene și cum se articulează acest cost cu dispozitivul global. Am citit undeva că ar costa 230 de milioane din planul bugetar. Da, contribuția bugetară a fost de 230 de milioane dar uh, e for, sub formă de împrumuturi sau sub formă de grant. Mulțumesc frumos! Într-adevăr, uh, fondurile bugetare disponibile pentru această inițiativă sunt de 230 de milioane. E vorba de fonduri din perioada de programare anterioară puse deoparte pentru a asigura uh, elemente pentru trei portofolii separate. Unul pentru proiecte energetice, 10 milioane de euro, altul pentru telecomunicații pe bandă largă, 20 de milioane, și un portofoliu de transpo- uh, proiecte de transport în valoare de 200 de milioane. Fiecare dintre aceste uh, cazuri uh, Sumele reprezintă un prim element în cadrul uh, acestor tranzacții cu obligațiuni de proiect uh, intermediate de BEI. Veniturile sunt uh, partajate între bancă și bugetul Uni Uniunii în funcție de riscurile asumate de cele două surse bugetare. Uh, Uh, bugetul Uniunii asumându-și prima um, pierdere și cel al BEI uh, asumându-și pierderile reziduale. Sperăm, evident, ca la finalul perioadei de proiect fondurile să fie returnate, dar evident asta înseamnă dacă au existat pierderi în cadrul portofoliului. Vă mulțumesc! Merci, merci pour... Mulțumesc pentru aceste precizări. În uh, tabelul dumneavoastră de la pagina 8 sunt două cifre. Una care se referă la partea de garanții, mă gândesc, și cea de-a doua cifră, al do de exemplu, operațiuni OFTO Greater Gabant, 46 milioane garantate și 305 milioane valoarea globală a împrumutului uh, uh, aprobat? Așa este. Haideți să luăm Greater Gabbard ca exemplu. În această situație, Bay a emis o scrisoare de credit pentru uh, compania responsabilă de proiect în valoare de 46 de milioane de euro. Momentan uh, este vorba de ce, uh, o garanție parțială nefondată. Dacă este necesar, Uh, compania poate solicita această garanție pentru a se asigura că, în diverse circunstanțe în care proiectul ar putea avea probleme, uh, suma există. Până acum ea nu a fost solicitată. Cei 305 milioane se referă la valoarea obligațiunilor emise de compania proiectului Greater Gabbard pe piață și veniturile de aici se referă la datoria uh, de finanțare a proiectului. Vine peste sumele furnizate de sponsorii proiectului, deci finanțarea totală este suma care nu este menționată aici, plus datoria suverană uh, în valoare de 305 milioane, susținute de o scrisoare de credit nefondată a băncii, care poate fi solicitată dacă este necesar. Această tranzacție a fost una interesantă datorită prețurilor foarte interesante a emiterii de obligațiuni, care au fost de trei ori suprasubscrise, ceea ce uh, subliniază gradul uh, de interes al investitorilor, iar prețurile obligațiunilor au fost de așa natură încât datoria suverană uh, disponibilă pentru acest proiect s-a încheiat probabil în cei mai buni termeni de pe piață. Mulțumesc. Uh, mai am o întrebare vis-a-vis -vis de acest punct. Emisiile și uh, garanțiile sunt date în uh, lire? Dacă lira se apreciază față de euro, înseamnă că suferim o pierdere la cursul de schimb. Uh, well, in, indeed, the, uh, the, the guarantee is indeed... Într-adevăr, garanția este emisă în lire sterline și dacă ea ar fi solicitată, valoarea ei ar uh, veni din uh, trezoreria BEI. Valoarea în portofoliul UE este, într-adevăr, introdusă în portofoliu la uh, cursul de schimb. Nu am detaliile, uh, nu știu valoarea pe care a, la care a fost calculată, dar vă pot oferi cifra dacă vă interesează după prezentare. Merci pour, pour... Mulțumesc pentru precizări, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că această prezentare, pentru care vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri, că mai mult m-a amețit decât m-a lămurit. Vorbim aici despre obligațiuni de proiect și uh, eu mă întreb uh, ce se întâmplă cu un mare cuvânt cheie și anume transparența, transparența bugetului nostru. Uh, cum se aplică ea la aceste obligațiuni de proiect? Nu pot să înțeleg bine de ce Uh, noi aici în Parlament uh, vorbim despre astfel de modele de finanțare. Am citit pe pagina 8, de exemplu, că există proiectul Autostrada 7 din Germania, care este trecut aici ca proiect de finanțare. Când citesc în același timp că în Germania ministrul uh, de finanțe federal a considerat că trebuie să, că plătește uh, dobânzi negative pentru o finanțare de uh, șapte ani. Mă întreb atunci de ce mai merită să folosim obligațiunile de proiect? De ce avem aceste modele de finanțare care mie mi se par complicate, pe care le înțeleg numai specialiștii și cetățenii, în niciun caz nu le înțeleg? Care sunt costurile, de fapt? Care este adevăratul avantaj pentru aceste proiecte? de ce nu folosim posibilități de finanțare simple, clare și transparente, ori de la Uniunea Europeană, ori din Germania. Dacă vrea Uniunea Europeană să construiască autostrăzi în Germania, eu n-am nimic împotrivă, dar ca parlamentar mi se pare că ar trebui să joace și subsidiaritatea un rol aici eu nu sunt deloc uh, lămurit și nu sunt nici neapărat de acord cu ce se întâmplă aici, pentru că mi se pare că pierdem uh, din vedere participarea financiară, eventualele riscuri, cine ce corturi suportă și în ce condiții. Aș dori să aflu mai multe. Mulțumesc. Merci, Colbert. Mulțumesc, domnule Colbert. Domnul Zani. Si, grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și oaspeților noștri pentru prezentare. Eu nu sunt așa de entuziast uh, vis-a-vis -vis de rezultatele uh, proiectului pilot. Eu consider că ne confruntăm cu un eșec și o să vă explic pe scurt de ce cred asta, iar poate dumneavoastră o să îmi puteți oferi niște răspunsuri. Mai întâi, Dacă am avea lichidități suficiente și uh, în străinătate, mai ales pe piețele de capitaluri și uh, combinate cu impozite scăzute, atunci aceste proiecte ar fi put, putut fi izolate fără nevoia garanțiilor publice. Și atunci, ce am reușit să facem cu aceste garanții a fost efectiv să deplasăm riscul de la investitorii privați la trezoreriile publice și la cetățeni la bugetul european. Asta într-un moment unde efectiv nu era nevoie. Dacă am fi avut un flux de numerar suficient, impozite reduse și așa mai departe, cred că s-ar fi putut finanța fără genul acesta de garanții. Azi vorbim despre planul Juncker, despre EFSI, și ne concentrăm aici pe uh, valoarea suplimentară, iar eu aici eu efectiv nu văd această valoare. Un alt punct critic pe care l-aș aduce în discuție se referă la felul în care aceste oblig uh, obligațiuni de proiect acționează asupra uh, proiectelor de finanțare. Uh, ele nu finanțează un uh, un greenfield, uh, dar finanțează un brownfield, uh, efectiv nu au nicio valoare adăugată, nu creează infrastructură nouă, nu fac decât să refinanțeze datoriile deja existente de la vechile infrastructuri. Și acest, nu, nu așa se stimulează investițiile, nu acesta este obiectivul. Uh, Investițiile se stimulează prin crearea unei nori, noi infrastructuri, nu doar refinanțând uh, datoria unei uh, vechi. Proiectul CASA, după cum știți, are foarte multe de a face cu eșecul acestui proiect. Nu este deloc transparent. Și atunci, cum faceți uh, evaluările uh, solicitărilor uh, de proiect. Cred că este evident că la Castor ceva nu a funcționat așa cum ar fi trebuit și aș vrea să știu ce nu a funcționat. De asemenea, aș vrea mai multe informații. Pe lângă garanția furnizată de BEI, cât a investit uh, BEI în fiecare proiect, fiindcă uh, Bay nu a venit doar cu o garanție, ci efectiv a investit în uh, aceste obligațiuni. Cred că e vorba de vreo 300 de milioane sau așa ceva. Genul acesta de informații ne-ar fi utile pentru o mai bună transparență. Și apoi, vis-a-vis -vis de transparență, uh, știu că sunt instrumente foarte complexe și dificil de înțeles, mai ales pentru omul simplu. Dar vis-a-vis -vis de transparență și uh, reiau ce spunea colegul meu, ce intenționați să faceți în cadrul noii politici de transparență a Băncii Europene de Investiții? S-ar putea uh, ca lucrurile chiar să se înrăutățească, nu să se îmbunătățească așa cum ar trebui. Și, în sfârșit, uh, fostul vicepreședinte a spus că ar vrea să emită aceste obligațiuni de proiect pentru a finanța datoria de anul acesta. Și atunci aș vrea să știu uh, vis-a-vis uh, -vis de raportul uh, activității BEI de săptămâna trecută de la Strasburg, uh, el conținea o referire specifică la acest proiect. Ce intenționează BEI să facă în acest sens? Veți ignora vocea Parlamentului sau veți ține seama de faptul că Parlamentul nu dorește finanțarea acestui proiect? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Donano. Da, mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea a fost una interesantă. Am vorbit foarte mult despre aceste Project Bond, dar uh, nu am avut uh, o idee concretă despre ceea ce înseamnă ele. Eu am însă impresia că planul uh, Juncker este uh, în aceeași linie cu uh, obligațiunile de proiect. aș putea uh, să spun, uh, pentru că proiectul se desfășoară în regiunea mea, proiectul Lexion, uh, și despre ce este vorba? Este vorba de uh, debit uh, foarte, de bandă largă, de debit uh, de internet foarte puternic în toată zona. Acolo existau niște operatori quasi istorici care se instalaseră unde, oriunde era profit și atunci abandonau uh, zonele rurale. Ideea a fost aceea de a face astfel încât uh, sectorul public să inițieze un proiect care să permită și din, uh, regiunilor rurale să beneficieze de debit înalt. Factura este cea pe care o vedeți. Colectivitățile uh, nu au putut să-și o asume și atunci s-a venit cu această idee de a participa cu aceste obligațiuni de proiect și pentru că vorbim de debit foarte înalt și o investiție pe termen foarte lung, cu uh, recuperarea sa pe o perioadă foarte lungă și cred că aceasta este particularitatea obligațiunilor de proiecte, ei bine, a fost o soluție foarte bună. Eu aș vrea să știu ce se întâmplă în viitor, dar pot să spun că deocamdată lucrurile au funcționat. Mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. S-au mai spus deja, s-a menționat deja proiectul Castor. Și aș începe prin a spune, mai întâi, a face observație mai degrabă generală. Raportul acesta, de fapt, ne vorbește și pe bună dreptate de un anumit exercițiu de inginerie, aș spune, financiară uh, în interes public. Trebuie să apreciem acest lucru la șusta sa valoare. Ținând seama și de complexitatea subiectului care a fost menționată și de dificultatea de a obține un rezultat concret uh, o imagine clară a rezultatului obținut, care este beneficiu real pentru persoanele implicate, pentru autorități, pentru cetățeni. Dar putem spune că există și o concluzie care nu apare în raport și care, după părerea mea, este inevitabilă. Și anume, aceasta nu, încă nu s-a definit care ar trebui să fie mecanismul de evaluare a riscului asociat acestui tip de proiecte, care sunt finanțate prin obligațiuni de proiect. E clar că există oarecare rată de eroare, există oarecare risc de eroare. Aici vorbim despre patru proiecte care au fost astfel finanțate și avem printre ele și proiectul Castor, dar există un mecanism de finanțare, o, o, o, o structură, o, o arhitectură financiară și dacă să ne uităm la uh, ceea ce își dorește să știe contribuabilul uh, spaniol, spre exemplu, este să știe care este plus valoarea proiectului respectiv și care este uh, rezultatul final, dacă acesta este pozitiv sau negativ. Asta înseamnă că există și o responsabilitate a Băncii Europene de Investiții și acest lucru a fost uh, subliniat și în dezbaterile noastre precedente și e adevărat că acum dacă am vrea să trecem de la o uh, fază de proiect pilot la un program mai semnificativ, e clar că trebuie nevoie de modificări și să se țină seama de toate aceste neajunsuri constatate până în prezent în faza de proiect pilot. Mulțumesc, domnul Geier, ultimul intervenient. Mulțumesc. Cred că putem să căpătăm uh, o viziune mai clară aici uh, dacă um, oaspeții noștri ne spun uh, cine este proprietarul acestor proiecte, pentru că înțeleg că investițiile, înțeleg cum sunt făcute investițiile, dar ce se întâmplă cu proprietatea finală, de exemplu, pentru această uh, autostradă? Este regiunea, este landul, este nivelul federal? Cum se uh, alcătuiește finanțarea acestor proiecte? Am văzut uh, pe pagina 8 4,38 de miliarde costuri de capital ale proiectelor. Eu înțeleg că e vorba aici de investițiile totale pentru aceste proiecte. Și de aici 3,4 miliarde sunt uh, acoperite prin uh, emisiuni de obligațiuni, 562 PBCE uh, mai rămân și înțeleg și că o parte din acestea este susținută de bugetul european și mai jos ați explicat uh, foarte drăguț, uh, după ce a întrebat domnul Artui, este deci că uh, de la bugetul european s-au folosit 230 de milioane și că 200, mai sus spuneți că 293 de milioane sunt susținute de bugetul european. Eu nu înțeleg așa bine diferența între cele două și este important să știm pentru evaluarea politică. Și ultimul punct care mă interesează sunt bugetele. Dacă înțeleg eu bine structura financiară a acestor proiecte, noi prin aceste obligațiuni mobilizăm capital privat care este uh, apreciat și apoi folosește așa cum va, se va întâmpla și cu EFSI, deci prin fonduri europene, în cazul acesta, fonduri publice, în acest caz fonduri europene, se asumă primul nivel de risc, prima răspundere. Bun, asta am înțeles și n-am nimic împotrivă, uh, dar ce mă interesează este când se generează venituri, ce se întâmplă? Ajung la bugetul european și unde intră? În ce linie ale bugetului european le regăsim și cum se reflectă uh, și uh, incidența regulamentului financiar aici? pentru că, cel puțin uh, de când am uh, discutat eu cu Consiliul acum trei ani uh, revizuirea regulamentului financiar, mi se pare că veniturile sunt neglijate. Eu mă bucur că se folosește ca pârghie bugetul european pentru a se finanța mai multe proiecte, dar cine câștigă de aici? Cel puțin, din câte înțeleg eu, câștigurile nu rămân la bugetul european, ci se duc la ultimul buget rectificativ de sfârșit de an, cam ca cele 1,4 miliarde despre care am vorbit la punctele anterioare și se întorc banii în statele membre. Deci, cu alte cuvinte, bugetul european e folosit pentru garantare și când se fac câștiguri, banii nu se întorc tot la bugetul european. Dacă greșesc, vă rog să, vă, să mă corectați, ă, dar eu înțeleg că apoi banii se întorc în ministerele naționale de finanțe. Este un efect politic care îmi convine eu ca politician european, pot să mă întorc frumos acasă în Germania și să spun, uitați, am dat noi bani la bugetul european, dar acei bani au fost folosiți pentru a garanta niște proiecte din care s-au făcut câștiguri care se întorc la noi. Dar asta nu rezolvă niciun fel problemă și anume problema principală pentru uh, finanțarea EFSI este aceeași ce se întâmplă cu aceste, aceste câștiguri și de ce nu putem să le folosim pentru a plăti facturile neplătite. Este un obiectiv politic frumos, dar, uh, ca să spun ironic, nu mă face fericit, pentru că trebuie să trecem cam multe cu vederea în legătură cu acești bani, pentru că ei nu generează niciun fel de venituri la uh, bugetul european, și nu ne permit să facem după aceea alte lucruri cu ei. Știu că există un fel de uh, fonduri uh, care tot uh, revin, fonduri circulare, mi s-a explicat, uneori însă tehnica financiară, inclusiv de nivel național, este extrem de dificil de înțeles, dar eu v-aș ruga pe dumneavoastră până atunci să ne dați mai multe explicații pentru că uh, sunt necesare. Mulțumesc! Bună, domnul președinte. Dacă îmi permiteți, v-aș adresa și eu câteva întrebări. Mai întâi, uh, ca prelungirea întrebării domnului Geyer, investitorul este un investitor privat sau public? Și cheltuielile angajate în acest titlu, finanțate prin obligațiuni de proiect, sunt cheltuieli publice sau nu? Și dacă nu sunt cheltuieli publice, nu apare aici o suspiciune de deconsolidare pentru a uh, eluda criteriile uh, puse de, impuse de Pactul de Stabilitate și Creștere? Aceasta ar fi prima mea întrebare. Dacă este o investiție publică, atunci unde este riscul pentru cel care acordă fondurile? Și, de fapt, la ce servește garanția de 230 de milioane din bugetul european? Și această garanție, înțeleg că operațiunile nu sunt încă efectuate, vor fi efectuate în 2015 și 2016. Și atunci cele 230 de milioane au fost plătite de bugetul european sau nu? Doamna Calvio poate ne poate spune dacă ele au făcut sau nu obiectul unei plăți. Și dacă ele nu au fost încă plătite, vor fi percepute din ce linie exact. Și, în sfârșit, eu am tot auzit băncile private zicând că, de fapt, aceste obligațiuni de proiect se substituie uh, unor operațiuni pe care piața uh, le-ar fi putut face și atunci altfel. Și atunci care este valoarea adăugată, cum spunea și colegul meu? Băi, nu are nevoie de asta pentru a arăta că face ceva, dar în fond, au ele o utilitate dacă împrumutătorii sunt uh, instituții publice care se angajează să financeze autostrăzile sau știu eu ce alte element de infrastructură și atunci la ce servește să uh, transferăm acești bani numai ca să spunem că am făcut ceva cu ei? Voilà, messieurs, si vous voulez bien. Iată așadar, stimați domn, dacă doriți să ne răspundeți la aceste întrebări, aveți cuvântul. Uh... Da, Mulțumesc, domnule președinte. Avem foarte multe puncte în legătură cu care ne putem exprima poziția. Eu uh, aș dori să mă refer mai întâi la chestiunea transparenței pentru uh, inițiativa obligațiunilor de proiect. În partea mea de prezentare v-am atras atenția asupra faptului că uh, se face mai întâi o inițiativă, o evaluare a, publică a acestei inițiative și apoi în fiecare an după intrarea, de când a intrat în vigoare regulamentul financiar, Comisia face un raport anual, este al doilea punct din uh, pagina privind raportarea. Deci Comisia raportează în fața celor două brațe ale autorității financiare cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor financiare. Și inițiativa noastră este unul dintre aceste instrumente deci se prezintă în acest raport uh, detalii despre cum funcționează și ce se uh, obține prin această inițiativă. În al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția că cele 230 de milioane uh, sunt din trei linii bugetare diferite din ultimele perspective financiare și sigur că um, Uh, autoritatea bugetară a aprobat această linie bugetară și din această uh, linie banii sunt transferați către BEI pe un uh, cont specific. Banii sunt depuși acolo pentru a oferi garanția necesară și astfel ne asigurăm că bugetul nu acoperă un risc mai mare decât suma de 230 de milioane pe care a pus-o la dispoziție. Apoi, apoi s-a mai pus o întrebare, ce se întâmplă când președintele... Ont été aujourd'hui. Deci cele 230 de milioane au fost plătite astăzi. Da, la BEI deține le BEI are cele 230 de milioane? Nu, nu au fost încă plătiți toți banii. Au, vor fi plătiți bei în funcție de evoluția proiectelor. Vor fi transferați bei pe parcurs. Dar, deocamdată, proiectele uh, se desfășoară în 2015-2016, deci nu s-au făcut încă plăți. if I, if I may. Some of... Dacă îmi permiteți, o să intervin eu. Proiectele despre care vorbeam astăzi sunt toate în desfășurare, deci sunt unele dintre ele sunt operaționale, altele sunt în curs de pregătire. Deci toate exemplele pe care vi le-am prezentat astăzi sunt în desfășurare instrumentul de uh, îmbunătățire a uh, obligațiunilor de proiect, așa numită scrisoare de credit, au fost emise, Bei și-a asumat riscul și începând de azi, începând de mâine, oricând se poate uh, solicita o garanție Bei. Mi-e teamă că va trebui să revenim la noastră cu detaliile tehnice cu privire la modul în care angajarea uh, celor 230 de milioane se transferă într-un flux uh, financiar către BEI. Cred că deocamdată cam 150 de milioane de euro din cele 230 în numerar au fost transferate efectiv către BEI, dar acest lucru este legat de faptul că mai avem 2 ani în care să uh, acumulăm proiecte în portofoliu. Este foarte important să înțelegeți că banii Uniunii acționează ca prim element de pierdere în cadrul unui portofoliu de tranzacții. Pe măsură ce vine orice nouă tranzacție, expunerea crește, profilul riscului se schimbă și acest lucru influențează suma de bani care trebuie transferată din angajamentul de 230 de milioane. Dar mi se spune că astăzi cifra este undeva la 150 de milioane de euro numerar ca sumă transferată. So, und dann noch. Așa, și încă ceva. S-a mai pus uh, întrebarea unde se duc banii uh, câștigați din proiect când proiectul uh, are succes și garanția, fondul de garanție nu este folosit. Acești bani sunt, uh, după încheierea fazei de garantare, transferați înapoi de către BEI comisiei la linia generală de venituri de la buget. Deci nu există nicio linie bugetară specifică la care să fie transferați înapoi acești bani în cazul inițiativei Project Bonds. Danke. Mulțumesc. So if I if I may now I'll I'll try dacă îmi permiteți acum, o să încerc să răspund eu la întrebările care au rămas. Și cred că ele se împart în patru categorii principale și așa o să și răspund la ele dacă sunteți de acord. Mai întâi s-au pus întrebări despre natura instrumentului și cum funcționează el. Apoi s-au pus întrebări despre uh, motivul pentru care se folosește uh, finanțare privată într-un mediu cu dobânzi reduse, în al treilea rând au fost întrebări despre refinanțare și în al patrulea rând întrebări despre proiectul Castor. O să tratez fiecare între, uh, grup de între, grupă de întrebări pe rând. Mai întâi, vis-a-vis -vis de instrumentul în sine. Este foarte important să înțelegeți că instrumentul privind obligațiunile de proiect este conceput pentru un mod anumit de proiecte de finanțare cunoscut în limbajul bancar tehnic ca finanțare pentru proiecte. Uneori se folosește uh, termenul uh, parteneriat public-privat uh, în locul expresiei, în locul acestei expresii, dar caracterul principal este că sectorul public intră într-un acord de concesiune cu o societate privată sau un consorțiu de societăți private alese pe baza unei uh, licitații externe, iar sectorul privat se angajează să conceapă, să construiască, să financeze și să opereze pe toată durata de viață un element de infrastructură. Detaliile diferă de la un sector la altul, de la o țară la alta. Dar, ca principiu larg, acesta este nucleul acestui concept. Noi vorbim aici despre finanțarea acestei, uh, acestor elemente de concepție și uh, construcție. Ce ține de sectorul privat este să uh, acumuleze din orice sursă poate finanțele necesare pentru construirea și operarea infrastructurii pe durata sa de viață și face în acest lucru, astfel încât finanțarea să fie replătită atât investitorilor din capitalul propriu, cât și uh, împrumutătorilor prin fluxurile de numerar generate de proiect. Uneori, acestea sunt uh, generate de utilizatorii uh, activului, de exemplu un drum cu taxă, să zicem, Alteori, fluxul de numerar poate fi generat de plăți efectuate de sectorul public în sine, în funcție de activul operat la anumite standarde de calitate. Un exemplu în acest sens din țara mea, Regatul Unit, se referă la sectorul școlilor și al spitalelor. Ce face inițiativa Project Bond? Domnul Colmel, doriți să spuneți ceva? Dorea să vă întreab, întrebe ceva. Uh, acceptați întrebarea? Mulțumesc pentru că îmi dați această posibilitate de întrebare intermediară. Uh, din câte înțeleg eu, eu înțeleg lucrurile la un mod foarte simplu, deci vreau să vă pun o întrebare simplă. Vorbim aici, de exemplu, despre finanțarea autostrăzii A7 din Germania. Dacă am înțeles eu bine acum, vreți să spuneți că finanțarea acestei autostrăzi a fost posibilă pentru că există aceste obligațiuni de proiect și că astfel Germania n-ar fi fost capabilă să o financeze. Eu tot nu recunosc care este avantajul acestor proiecte, acestei finanțări de proiecte. Puteți să-mi spuneți din nou, vă rog frumos, care este avantajul și pentru cine? un uh, stratagem pour, euh, Nu este oare o stratagemă uh, pentru deconsolidarea uh, cheltuielilor publice, astfel încât uh, să, face, să angajăm o cheltuială și să constatăm uh, datoria? Uh, sau în loc să facem asta, să transferăm către o altă entitate, de fapt? I, I, I, am, I am not an expert. Eu nu sunt expert uh, în ceea ce privește consolidarea și uh, tratarea, uh, tratamentul acestor tranzacții în uh, bilanțurile contabile. Cred că e o problemă care ține de ța- fiecare țară în parte. Dar fiecare țară are politica sa proprie. Însă avantajul principal este că prin folosirea acestor uh, structuri, acestui instrument, sectorul public uh, dorește să transfere o serie de riscuri către sectorul privat, riscuri pe care altfel le-ar suporta sectorul public în sine. Un exemplu ar fi că prin această structură se poate aproape întotdeauna ca sectorul public să transfere către partenerul privat riscul ca infrastructura să fie întârziată, să depășească bugetul ca și cost de investiții și, desigur, riscurile asociate de eșecul tehnic al infrastructurii. De exemplu, un uh, spital care nu poate fi încălzit sau care nu respectă standardele, un drum care se strică și are nevoie de întreținere mai devreme decât ar trebui în mod normal. Acestea sunt riscuri care în mod normal ar fi suportate de sectorul public într-o procedură tradițională de achiziții publice, dar care sunt transferate partenerului public prin uh, într-o finanțare de proiect sau prin parteneriat public-privat. Sunt pagini întregi de rapoarte de la autoritățile naționale de audit care analizează circumstanțele în care genul acesta de achiziții, conform dovezilor, oferă sectorului public valoare pentru sumele investite și, și circumstanțe când nu se întâmplă așa. Deci am învățat foarte multe vis-a-vis -vis de acest subiect, iar autoritățile publice, așa cum ar fi Republica Federală Germană, de exemplu, au, evident, opțiunea să aleagă așa cum vor finanțarea uh, autostrăzilor proprii și fac acest lucru prin parteneriate public-private public sau ficte, uh, alegând varianta care consideră ei că este cea, le oferă cea mai bună valoare pentru banii investiți. Și asta presupune de multe ori transferul riscului către sectorul uh, privat. Și cred că așa ajung la problema uh, folosirii uh, finanțelor uh, publice și la un subiect pe care poate nu l-am subliniat suficient în prezentarea mea. Când BEI oferă o scrisoare de credit și uh, îmbunătățirea uh, uh, creditelor uh, prin obligațiuni uh, de proiect, BEI garantează acest, acel proiect. Partenerul nu primește garanția gratuit, ci plătesc o valoare corectă pentru acea garanție. Uh, și, prin urmare, în fiecare caz în care un partener privat, în exemplele pe care vi le-am prezentat, atât cele care au beneficiat care, de la bugetul european, cât și cele care nu, și subliniez, modul în care este elaborată garanția nu influențează uh, felul în care bugetul european susține portofoliul. În fiecare din acele cazuri, așadar, partenerul privat cântărește, pe de o parte, costul garanției pe care trebuie să-l plătească către bei și, pe de altă parte, efectul pe care ea îl va avea în îmbunătățirea ratingului de credit al obligațiunilor și, prin urmare, prețul datoriei suverane disponibile pentru proiect. Și vă spuneam că în cadrul proiectului Greater Gabbard, pentru a vă da câteva cifre ca să înțelegeți mai bine, atunci când proiectul Greater Gabbard s-a închis, datoria a fost evaluată la 125 puncte de bază, un preț foarte strict pentru un uh, asemenea infrastructură. Iar sponsorul a venit imediat la Bay și a spus și, într-adevăr, autoritatea publică a spus că valoarea este atât de bună încât vor, mai vor o situație, mai vor, vor un proiect identic. Și de aceea proiectul încheiat uh, la începutul acestui an uh, a folosit același sistem. De fapt, acel proiect a avut uh, prețuri și mai stricte, 110 puncte de bază vis-a-vis -vis de pragul de referință. Iată așadar un exemplu în care uh, finanțatorul privat a trebuit să hotărască care este costul mai ieftin al datoriei uh, în cazul în care plătește prețul garanției. Și uh, în încheiere vă mai spun că dacă un proiect beneficiază de, la, de bugetul Uniunii, atunci prețul acelei garanții este partajat cu bugetul Uniunii uh, proporțional cu riscul asumat de bancă și de bugetul Uniunii. Deci nimic nu se întâmplă gratis. Sponsorii plătesc garanția. Cineva spunea că băncile ar fi zis, păi am fi putut să finanțăm noi asta. Eu aș zice, da, sigur că ar fi putut să o facă, chiar că au concurat în unele, locuri, în unele situații, dar efectiv nu a oferit o valoare suficient de bună. Sectorul public a oferit uh, o variantă mai bună în acest caz și poate nu e surprinzător să zică băncile că ar fi oferit ele finanțarea. Sectorul public însă nu ar fi preferat acest lucru, fiindcă finanțarea ar fi fost una mai scumpă. Și dați-mi voie să trec la al treilea punct și anume problema refinanțării. Da, cu siguranță că încercăm ori de câte ori putem prin această inițiativă să uh, ne concentrăm pe inițiativele de tip Greenfield. Dar au existat și exemple de proiecte de tip Brownfield cu un grad uh, oarecare de refinanțare și am considerat că ele sunt importante pentru că un obiectiv foarte important al acestei inițiative a fost uh, ca piețele de capital să se reobișnuiască cu finanțarea infrastructurii cu durată lungă de viață economică. Și noi credem că inițiativa a avut chiar acest efect. De fapt, chiar a depășit uh, tranzacțiile pe care vi le-am spus mai devreme. Ați văzut statisticile din prezentarea mea. Și din acest punct de vedere a fost foarte util că am putut folosi un număr limitat de proiecte de tip Brownfield în etapele timpurii ale inițiativei pentru a putea demonstra acest efect. În sfârșit, dați-mi voie să trec la proiectul Castor și să vorbesc mai întâi despre un lucru Uh, foarte practic, uh, o întrebare punctuală. Dacă BEI a investit ea însăși în obligațiunile suverane pentru proiectul um, uh, Castor, da, am investit 300 milioane de euro, motivul fiind uh, că totul s-a întâmplat uh, foarte devreme în uh, calendarul inițiativei. Uh, valoarea obligațiunilor emise a fost foarte mare, 1,4 miliarde, și BEI a fost de părere și sponsorii la fel, că dacă BEI joacă rolul unui investitor cu greutate, proiectul va căpăta încredere și așa s-a și întâmplat. Este adevărat, proiectul Castor a fost redat sectorului public, S-a întâmplat asta din cauza unei serii de evenimente, evenimente geologice, seismice, care fuseseră identificate, într-adevăr, înainte de implementarea proiectului, fuseseră identificate drept risc potențial dar um, uh, amplitudinea lor a fost mai mare decât anticipată. Riscul a fost identificat și acesta este un element de transparență, fiindcă a fost vorba de uh, emitere de obligațiuni uh, de natură publică și toate riscurile și analizele proiectului sunt uh, clar prezentate pentru investitori și riscul a fost clar identificat în momentul prospecțiunilor. Evenimentul seismic a avut loc, guvernul Spaniei a luat decizia de a suspenda proiectul și de a-l reda domeniului public, lucru la care avea cu totul dreptul. Ce trebuie să învățăm este că atunci când finanțăm riscurile, și acesta este un mesaj și pentru planul Juncker, dacă finanțăm uh, riscurile, se, întâmplă, se pot întâmpla riscuri, uh, lucruri riscante și asta s-a întâmplat în cazul Castor. Evident, uh, totul este complet independent de finanțare. E, a fost vorba de un risc tehnic, geologic, identificat, dar uh, amplitudinea uh, a fost la o scară mult peste uh, estimările experților. Dar asta se întâmplă în finanțarea de proiecte. Uh, nu ne putem uh, aștepta uh, ca în portofoliul de proiecte să nu existe. Ele se pot întâmpla și în viitor și pot exista uh, pierderi. Ne asumăm proiecte estimând valorile, ne așteptăm să nu se întâmple și situații riscante, dar ele se întâmplă. Acesta a fost tot. Vă mulțumesc pentru întrebări. On a une question Președintele, aș dori să știu eventual dacă mai sunt întrebări. Domnul Margal, domnul Castor, uh, pe tema Castor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare necesar să mai adaug un comentariu foarte succint. Ne s-a, vor... spus aici că au existat niște evenimente Păi nu e vorba de evenimente, e vorba de dezvoltarea unor proiecte așa ca, precum acesta. Adică există un grad de risc și există o eroare în evaluarea gradului de risc. O eroare care are consecințe financiare, economice, de mediu, tehnice, risc și personal pentru cetățeni. Deci, există o lipsă de, de vigilență din partea Băncii Europene de Investiții în acest sens, care nu și asumă răspunderea, ci o transpune către, o transmite mai departe către administrația publică. Și uh, uh, în fond proiectul va fi închis și este absolut inutil. Așa că haideți să vorbim pe șleau care sunt uh, lucrurile și ce s-a întâmplat cu acest proiect, proiect concret nu se poate veni, cum așa cum s-a făcut săptămâna trecută la Strasburg, în plen și să se spună că proiectul Castor a fost unul de succes. Nu! E un caz de eșec, de eroare. E un caz care necesită o reconsiderare totală a mecanismelor de evaluare a riscului pe care le utilizează Banca Europeană de Investiții în momentul în care alege să financeze anumite proiecte. Merci, monsieur Marial. Monsieur, très bref, monsieur Colmel, s'il vous plaît. Mulțumesc, domnule Margal. Domnul Kölmel, rapid. Da, o foarte scurtă întrebare, vă rog, pentru Castor, aici uh, scrie, stați un pic, 200 de milioane de euro. Ce trebuie să plătească BEI acum sau ce trebuie să se plătească pentru acest proiect? miliard. There was no call on the guarantee. Nu a existat nicio solicitare a garanțiilor în acest proiect. The guarantee was not called. Garanția nu a fost solicitată. Bien, on va en rester là. Președintele, bun, ne vom opri aici. Dar poate că eventual ați putea să ne transmiteți o notiță cu suplimentară pentru a ne explica exact care sunt dobânzile pe care le folosiți dumneavoastră. Uh, cele care sunt uh, utilizate pentru cei care subscriu la aceste proiecte de obligațiuni de proiect, apoi dobânzile pentru acele 75 de puncte de bază pentru a uh, remunera Banca Europeană European de Investiții pentru eforturile sale și ceea ce reprezintă pentru piață. Din câte am înțeles eu, beneficiarii sunt de fapt investitori publici. Și dincolo de claritatea răspunsurilor dumneavoastră, în ciuda acestei clarități, totuși bănuiesc că există o dorință de deconsolidare uh, pentru a evita ca deficitul public și uh, datoria publică să fie din nou grevată de anumite proiecte și atunci se trece pe ușița proiect, obligațiunilor de proiect pentru a scăpa de acest lucru. Așa că aș vrea să clarificăm acest aspect. Iar în ceea ce privește restul, dacă aș avea o recomandare de făcut, ar fi ca să ne demonstrați într-adevăr care este valoarea adăugată plus valoarea acestor uh, obligațiuni de proiect comparativ cu alte metode de finanțare. Ați început să faceți o astfel de demonstrație, dar ați înțeles și dumneavoastră, cred eu, că în continuare mai e oarecare scepticism care trebuie spulberat printr-o demonstrație suplimentară. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru explicații. Așa că noi va trebui în continuare să alimentăm această dezbatere în ceea ce privește diferitele modalități de finanțare. Și evident, un alt subiect care ne preocupă pe noi este EFSI. Elsie fiind uh, copilul minune al experienței uh, acumulate ca urmare a obligațiunilor de proiect. Bun. Trecem acum la următorul punct, foarte rapid pentru că raportorul domnul Depre nu este de față. În principiu am avea un termen până pe 26 mai pentru a avea un schimb de opinii, 28 pentru a depune amendamente și la jumătatea lunii iunie vot. E vorba de fondul de Uh, ajustare la globalizare, mobilizarea acestui fond. E vorba de partea referitoare la asistența tehnică din partea Comisiei, 0,5% din suma totală alocată pentru acest fond de ajustare la globalizare. Deci o asistență care, de fapt, permite să ne permite să înțelegem mai bine mecanismul și felul în care acesta funcționează. Monsieur Tarant doit nous faire... Domnul Tarant trebuie să ne prezinte avizul său acum referitor la protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau în ceea ce privește posibilitățile de pescuit. Thank you, Mr. President. Very briefly, It's a... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, e vorba de un acord foarte echilibrat referitor la 10 milioane de euro anual noi câștigăm faptul că putem pescui pește la ei și ei câștigă faptul că au cooperare cu Uniunea Europeană și primește și niște fonduri. Deși e fascinant acest lucru, am putea spune că acordul s-a încheiat în 2012, adică acum trei ani, așa că noi acum facem ceva referitor la un acord care se va și încheia peste câteva zile și e cam nostim felul în care, sunt, în care funcționează procedurile europene și felul, uh, viteza cu care Parlamentul se pronunță pe marginea unor acorduri și a unor uh, proceduri de executare a acestora. De fapt, le dăm cu părerea când acestea sunt aproape încheiate. Oricum, susținem acest, uh, acest acord. Am fost informat că vom fi, uh, va exista posibilitatea uh, să existe amendamente uh, și pentru Comisia de Pescuit, pentru că e o rezoluție nelegislativă. Deci, cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Și, monsieur Taran, Mulțumesc, domnule Taran, dar aș dori să știu dacă sunt observații, întrebări, văd că nu. Amendamentele vor trebui să fie depuse până în data de 11 mai, vor fi supuse uh, votului la Comisia pentru Bugete 22-23 iunie și votul în Comisia de Pescuit va avea loc pe 15 sau 16 iulie. Mai mulți membri ai comisiei noastre am avut ocazia să mergem în Ucraina în, 20, în 18 și 19 și 20 martie. Au participat la această delegație domnul Plenković, care este președinte al grupului de prietenie Uniunea Europeană-Ucraina, domnul Fernandez, Claire Moody, Ines Valdere, Monica Van A și Daniele Biocci. Ca urmare a acestei delegații, am încercat să stabilim un proces verbal care v-a fost transmis fiecăruia dintre dumneavoastră. Am descoperit o țară cu mari dificultăți, pentru că există presiuni mari în, la frontiera estică din partea unei, unor populații rusofone care se bucură de sprijinul Federației Ruse, dincolo de Crimea, există un, o, o, o ocupare a teritoriului permanentă și uh, acordul de la Minsk nu este respectat. Există foarte multe populații strămutate și interlocutorii noștri ne-au spus că sunt cel puțin 1.200.000 de persoane astfel deplasate care trebuie uh, pentru care trebuie găsite școli pentru copii, trebuie cazate, trebuie hrănite, niște condiții foarte grele, pentru că e vorba de o țară care se confruntă cu dificultăți financiare enorme și care trebuie să ia niște decizii foarte dureroase pentru populație, pentru că guvernele care s-au tot succedat nu au reușit să uh, pună capăt uh, corupției și de altfel corupția este alimentată, spre exemplu, și de tarifele vamale. Există o corupție și în ceea ce privește distribuția gazului. Pentru că oligarhii beneficiază de subvenții care sunt uh, acordate uh, celor care uh, distribuie gazul și au niște prețuri mici pentru familii, echilibrate pentru întreprinderi și se modifică de fapt volumele de gaz uh, se transferă dinspre uh, întreprindere înspre uh, particular și atunci se alimentează corupția. Iar printre reformele ce sunt în momentul de față puse la punct, există și dorința de a reevalua prețul gazului, ceea ce înseamnă că e un efort imens cerut populației, care cu siguranță va avea dificultăți pentru a accepta o astfel de modificare. Europa este foarte prezentă, mobilizarea este puternică, Uniunea Europeană este la fața locului, cu echipe foarte competente, foarte dedicate și printre observațiile pe care le-am tot ascultat am uh, auzit că sunt foarte mulți donatori. Și uh, evident mă exprim uh, în prezența celor care erau de față, deci sper să nu mă înșel. Se pare că la nivel de coordonare între donatori mai e marjă de progres, se poate și mai bine. Și lumea se mira că nu Uniunea Europeană este cea care se ocupă de această coordonare, ci guvernele. Însă guvernul de acolo nu e măsură să, să guvernul ucrainean nu e măsură să asigure această coordonare. Și se cere ca Bruxelles să uh, opereze anumite acțiuni de arbitraj dar poate că există niște uh, chestiuni de coordonare internă proprii instituțiilor europene, așa că noi va trebui să ne gândim la asta și să găsim o soluție. Ar mai fi multe alte lucruri de spus. Eu cred totuși că punctul cel mai important figurează în acest document, așa că vă invit să luați cuvântul pe marginea conținutului acestui proces verbal. Uh, aș dori să știu cine dorește să intervină mai întâi pe acest punct. Eh bien, si personne ne souhaite prendre la parole. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci dați-mi voie să insist asupra unui punct și anume să știm dacă Uniunea Europeană trebuie, da sau nu, să fie lider în asigurarea coordonării între donatori pentru a avea eficiență de plină. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir passer à la séquence euh, vote. Bun, cred că acum putem trece la voturi. V-aș ruga să introduceți în consolele de vot cartelele de vot în așa fel încât să facem o primă verificare. Să Sur les paiements, comme faut que je signe. Oui.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 reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Haideți să reluăm lucrările noastre pentru că a venit momentul să trecem la vot. Înainte de a vota, în momentul în care vom avea voturi cu apel nominal, v-aș ruga mai întâi, deci, să testăm consolele de vot. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Ça Scrutin est clos. Foarte bine, s-a închis votul. <laughs> Il y a toujours des gens qui... Je salue ceux qui votent... Ceux... Îi salut pe cei care votează pentru și înțeleg că unii votează împotrivă la acest test și că unii au preferat să se abțină la test. Bun, Văd că acest dispozitiv de votare funcționează. Ați votat pentru sau împotriva? Cine are o problemă? Il y a une personne qui n'aurait pas voté? Cineva n-ar fi, n-ar fi reușit să voteze. O persoană care n-a votat. 34. Ah, oui, <laughs> pardon. Je connais le coupable. Știu cine e vinovatul. Eu eram. Bien. Bun. Primul vot se referă la raportul în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene pe baza potențialului Tratatului de la Lisabona, un raport pe care am avut onoarea să-l prezint pentru că mi-ați încredințat această răspundere. La primul aliniat, amendamentul 8, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. A fost retras. La aliniatul 2, amendamentul 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 14. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 15, același aliniat. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 4, a9, amendamentul 16. Precizez că amendamentul oral al domnului Tong a fost integrat în cea de-a doua parte. Prima parte, note that by the Council. Sur la première partie. În ceea ce privește prima parte, o supun la vot. Cine este pentru? Prima parte, deci. Intervenție fără microfon din sală. Uh, președintele, n-am văzut nimic până, până acum. acum. Prima parte, deci, spuneam, la acest amendament 16, raportorul este împotriva. Acum vreau să știu cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cea de-a doua parte... detailed budgetary explanation qui est pour Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 4. B. Amendamentul 4B, il tombe. Oui. 4B este caduc pentru că a fost adoptat 15. Deci 15 a fost adoptat și atunci amendamentul 17 devine caduc. Aliniatul 5, amendamentul 18, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 a fost retras, ca și 21 de altfel. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6A, 9, amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 7, aliniatul 25, amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament, amen, aliniatul 8, amendamentul 26, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajung acum la considerente. Considerentul A, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cu un amendament oral. Not the budgetary means to fully fulfill the tasks. Qui est pour? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Considerentul B, amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C, amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul D, amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C, amendamentul 7, cu amendamentul ora. The conciliation process of 2011, 2013 and 2015 ended without results. Qui est pour? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm întregul aviz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Avizul se adoptă cu 29 de voturi pentru, 4 împotrivă plus 1. Deci, de fapt nu, 30 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Sur le rapport de monsieur... Acum, raportul domnului Delano. Sur l'ensemble du texte. Votăm întregul text referitor la a, acordul de parteneriat în sectorul pescuitului. Ensuite, le rapport. Alors, sur l'accord d'abord. Deci, mai întâi votăm acordul. Acordul propriu-zis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și acum, avizul, proiectul de aviz al domnului Dolano, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 voix. 30 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Sur le rapport de José Manuel Fernández. Și acum raportul domnului José Manuel Fernández, Acordul de parteneriat de pescuit cu Republica Capului Verde. Sur, euh, sur, sur l'accord proprement dit. Qui est... Acordul propriu zis mai întâi. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Le raport est approuvé et... Se adoptă. Și acum avizul. Proiectul de aviz al domnului uh, Fernandez a deschis votul. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. Le raport est adopté. Se adoptă. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. <laughs> Sur le budget. Bugetul 2015. Section 3. Com Secțiunea 3. Comisia. Raportoare este doamna Gardia Zabao. Da, mulțumesc, domnule președinte. Astăzi trebuie să aprobăm două cereri de transfer, una de 40 de milioane, ajutor umanitar, în, în Sudanul de Sud și în țările învecinate, Există foarte multe persoane strămutate și mai mult decât atât, există o situație de foamete din cauza secetei. E vorba de 40 de milioane pentru a-i ajuta pe cei care se află în această situație dificilă. Și cealaltă solicitare de transfer se referă tot la ajutor umanitar. E vorba de 15 milioane de euro în estul Ucrainei, unde de asemenea există foarte multe persoane strămutate, dar în intern în această regiune și care au nevoie de ajutor din partea bugetului european, tocmai pentru a putea să financeze în parte planul de răspuns umanitar care a fost pus la punct în cadrul Națiunilor Unite și la care noi contribuim cu buget. Așa că trebuie să vă, v-aș ruga să le aprobăm pe ambele. Merci. Mulțumesc, spune domnul președinte. Votăm uh, un vot unic pentru ambele cerere de transfer? Foarte bine. Atunci, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vous avez tous pu voter. A votat toată lumea, s-a închis votul. voix. 28 de voturi pentru, pentru a aproba acest transfer, aceste transferuri, un vot împotrivă și două abțineri. Madame Holmeyer. Doamna Holmeier, vă rog. Aveți alte eventuale cereri de transfer la raportul noastră? Il n'y en a pas Nu sunt. Alors on va passer à la politique du patrimoine. Atunci trecem la politica imobiliară. Je vous invite à... Și vă invit să ne prezentați cele două rapoarte. Domnule președinte, astăzi ne ocupăm doar de o clădire și este vorba de o chestiune de care ne-am ocupat mai întâi la sfârșitul anului. E vorba de un transfer de 22 de milioane pe care l-am aprobat pentru comisie, pentru că clădirea Jean Monnet 1 Um, conține asbest și nu se poate garanta că angajații pot rămâne acolo fără să le fie afectată sănătatea. Comisia a uh, încercat intens să găsească cât mai rapid o clădire pentru 1841 de angajați, ceea ce nu e deloc ușor. Comisia Europeană a uh, mutat 200 de lucrători în patru clădiri, i-a repartizat în birourile de acolo, plus a oferit posibilitatea de muncă la distanță. Și mai rămân 1641 de uh, angajați de cazat. În șase ani au fost închiriate trei clădiri, Luxemburgul s-a arătat deosebit de generos și pune la dispoziție complet o clădire uh, la care ar trebui să plătim doar costurile de întreținere și pentru asta aș vrea să mulțumesc uh, Luxemburgului. Acolo ar putea fi uh, cazați 516 angajați. O a doua clădire, Ariane, șase ani 588 de lucrători și o a treia pentru șase ani, care se numește laculit. Problema este că șase ani e doar o perioadă limitată și, în al doilea rând, funcționarii nu pot fi răspândiți pur și simplu, fără ordine, în diferite clădiri. S-a pus întrebarea dacă n-am putea să economisim Uh, clădirea Arian și Parlamentul să elibereze mai repede clădirea Goldberger pentru că CAD este gata mai rapid decât se planificase inițial. Problema este că uh, sunt doar 300 de locuri în această clădire și restul de 200 și ceva uh, ar trebui să intre în mansardă sau în pivniță, ceea ce nu este acceptabil deci nu mai avem altă soluție decât să aprobăm și uh, clădirea Ariane. La aceasta, proprietarul uh, oricum nu era dispus să ne închirieze doar o parte din clădire, ci întregul complex și uh, trebuie să folosim aceste soluții pentru că trebuie să ne grăbim să-i scoatem pe angajați din celelalte clădiri consecințele. Inițial, Comisia s-a gândit că acest lucru ar putea să coste până la 200 de milioane, uh, ceea ce ne-a speriat, dar acum ne putem limita la 112, aproape 113 milioane. Trebuie să spunem că uh, statul Luxemburg este cu siguranță responsabil uh, de această scădere de preț pentru că ne-a pus la dispoziție o clădire la care trebuie doar să plătim întreținerea Clădirea temporară din Luxemburg ne costă deci ca costuri de întreținere doar 13,5 milioane în total, iar costurile de fit-out 370 de mii, mai sunt costurile de IT, costurile de mutare 56 de mii și costurile anuale ar fi de aproximativ 2,15 uh, milioane. Da, am să încerc, spune doamna Holmark, să vorbesc un pic mai lent, dar povestea este lungă cu aceste clădiri și cu cât uh, vorbesc mai mult, cu atât va fi mai greu pentru colegi, dar încerc pentru, de dragul interpreților să încetinez puțin. A doua clădire, clădirea Ariane. Acolo costurile anuale sunt 4,615 de costurile anuale de închiriere Costurile au fost indexate cu 1,9% și în total 29,5 milioane pe 6 ani. Fit-out-ul 6,49 trebuie să uh, ne gândim deci la o rezervă de 7 milioane, IT Fit 600 de mii, costurile de mutare o jumătate de milion, și costurile anuale de întreținere 2,5 milioane care vor fi indexate cu 1,9%, deci trebuie să se introducă și asta în calcul, ceea ce uh, va însemna la costurile anuale o sumă pe care o vom vedea după ce vom aplica indexarea. Deci costurile pentru Ariane pentru 6 ani ajung la 55,3. Clădirea la culit are costuri totale de 43,9 milioane, înseamnă că sunt costuri de închiriere de 4,359 milioane care trebuie plătite și indexarea de asemenea de 1,9% trebuie luată în calcul, deci pe 6 ani avem 25,6 milioane. Fit-out ar fi cam 3,3 milioane, o rezervă uh, de 10% trebuie de asemenea calculată ca să nu rămânem uh, neacoperiți. La IT Fitch cam 600 de mii și mutarea este cam aceeași sumă ca la clădirea anterioară, deci cam un sfert de milion, uh, deci ca la celelalte clădiri. Um, cheltuielile Uh, vor fi indexate cu 1,9% anual, o sumă de 1,9 milioane și se va, va trebui să vedem însă apoi <clears throat> dacă se vor indexa cu 1,9% sau cu 1,7% în anii în care se va aplica indexarea. Efecte asupra bugetului. Concret, avem un transfer de 22 de milioane făcut. Mai avem la dispoziție și alte fonduri care vin din uh, care ar veni din cheltuielile normale de la Jean Monnet 1, de 12 milioane, uh, 15. Avem uh, de asemenea la dispoziție din în total 59 de milioane din diverse linii bugetare. Trebuie să mă uit încă o dată pe document pentru cele 22 de milioane și pentru cele 12 milioane la costurile din anul 2015. Cele 20, avem aceste sume, 22 de milioane și 12 milioane și încercăm să transferăm din nou 21 de milioane pe anul 2016 pentru că uh, Luxemburgul pune la dispoziție clădirea și deci nu avem nevoie de uh, costurile prevăzute. Deci pentru 2, uh, nu avem costurile pentru 2.15 și le putem folosi pentru 2.16. Deci, costurile până în 2021 sunt 110, uh, sunt aproape 113 uh, milioane de fapt, 112,8 Uh, și în anii 2018-2019 va trebui să plătim aproape dublu. Când uh, lumea va reveni în clădirea Jean Monnet, atunci suma anuală care trebuie plătită se va reduce din nou și uh, mă mai uit rapid în tabel, la sfârșit suntem iarăși la 33 de milioane anual în 2022 sau 2021 dar faza de tranziție în care practic trebuie să lucrăm dublu și avem costuri suplimentare uh, din cauza că închiriem cele trei clădiri și nu putem rămâne în Jean Monnet, înseamnă în plus 113 milioane. Nu mă nu mă consolează faptul că nu sunt 200 de milioane, ci că sunt 113, tot e mult, dar sunt costuri necesare pentru că nu putem să punem uh, în pericol sănătatea lucrătorilor. La clădirea Goldbell încă, încă sunt discuții. Uh, ne gândim la o mutare în această clădire pentru că uh, lucrătorii care trebuiau să se mute în clădirea Goldbell pot să meargă în cad, în cad, clădirea cad este exact lângă șantier. Și practic au, s-au mutat uh, în clădirea Goldbel ca să uh, fie mai liber șantierul la cad și să meargă mai repede. Dar se pot muta înapoi în 2 ani, uh, vom avea din nou acest spațiu și vom încerca uh, uh, din nou să vedem ce facem pentru că și Bay caută uh, o clădire pentru EFSI și va trebui să vedem și atunci uh, ce costuri putem uh, mai economisi. Poate că vom putea să facem economii cam de 8 milioane, dar va fi vorba de bugetul Parlamentului. La uh, bugetul Comisiei rămâne 113 milioane, iar schimbul cu clădirea Goldbell nu acoperă un ordin de mărime atât de important. Am încercat să rezum un dosar foarte complicat. Uneori, 15 fără să vorbesc 15-20 de minute, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Je salut la performance. Salut această performanță, spune domnul președinte. Data viitoare poate o să putem avea pe ecran uh, o proiecție ca să înțelegem mai bine imobile, situația imobililor și, imobilelor și așa mai departe. Mulțumim oricum uh, guvernului luxemburghez care ne pune spații la dispoziție astfel încât să evităm uh, cheltuielile de investiție. Dacă colegii vor să aibă o privire de ansamblu, la pagina 14 se află un tabel foarte bun uh, care arată pe un sfert de pagină toate aceste complicații. este Doamna raportor ne uh, invită să formulăm observații sau întrebări. Domnul Dubri Uh, cele 21 de milioane erau prevăzute în bugetul pentru 2016? Uh, nu pot să vă răspund, domnule președinte. Ar fi trebuit să-mi spuneți că o să-mi adresați această întrebare. Dar m-ar surprinde să nu fie prevăzut. Mă întrebați asta ca să întârziem votul? Pentru 2015 nu vă așteaptă niciun fel de surpriză, domnule Gerard Depre. La 2016, la sfârșitul anului, um, Comisia va cere un transfer de 21,1 milioane, ca în 2000, de în 2016 suntem bine pregătiți și vom mai avea nevoie doar de 4 milioane fonduri suplimentare. Deci 2016 e destul de relaxat, iar pentru 2017 ne pregătim după aceea. Cam acestea sunt efectele lui 2015 și 2016. Am înțeles, domnule președintele. Dar aici vorbim deja de comisie, nu mai e Parlamentul. E bine, cred că uh, absența întrebărilor este un compliment la adresa dumneavoastră, uh, pentru că asta înseamnă că prezentarea dumneavoastră a fost cât se poate de clară, doamnă Holmeier, și acum doriți să ne pronunțăm prin vot, da? Bon, comme sont des transferts, il faut voter par... Euh, Fiindcă vorbim de transferuri, ridicăm prin, uh, votăm prin uh, ridicare de, ridicarea mâinilor. Cine aprobă concluziile prezentate, doamna Holmeier? Ridicați mâna, vă rog. Um, cine este împotrivă? Ridicați mâna. Un vot împotrivă. Cine se abține? Patru abțineri. Raportul următor uh, este uh, reportat, am înțeles bine, da, tine două săptămâni, pentru că avem multe întrebări de uh, discutat. Mulțumesc, următoarea reuniune este în 26 mai. Lequel Ah oui, oui. Deci, Am înțeles că sunteți cu toții de acord pe raportarea pentru uh, amânarea cu două săptămâni a raportului. Următoarea reuniune este în 26 mai la Bruxelles și 27 mai la Bruxelles. În 27 avem o reuniune extraordinară unde ni se va prezenta proiectul de buget pe 2016 al Uniunii Europene. Mai e ceva la diverse? Înțeleg că nu. Atunci închei ședința. Vă mulțumesc pentru participare. Oui, oui, oui, oui. oui.